Proszę Państwa, możemy rozpocząć. Dragi koleż, să începem. Cześć naszego posiedzenia komisji. Rozpoczynamy od... Începem cu a treia parte a reuniunii noastre, voturile. Începem cu strategia pentru păduri și sectorul forestier și raportorul, doamna Köstinger, ne va face o, între, o introducere. Aveți cuvântul, doamna Köstinger, dar vă rog să vă referiți și la discuțiile de ieri și de astăzi și să, prezentați, uh, să ne prezentați situația. Mulțumesc, domnule președinte. Da, și azi dimineață discutasem acest subiect. Mulțumesc foarte mult și coordonatorului uh, de la SND, domnului Paolo De Castro. Cred că am ajuns la un bun rezultat acum uh, și vom putea vota. Grupul socialist, până la urmă, a retras cererea de amânare a votului. Uh, trei observații la lista de vot. La compromisul 7, din greșeală, s-a prevăzut un amendament în acest uh, compromis. Deci, Amendamentul 137 va fi votat separat, imediat după compromisul 7. Și același lucru este valabil pentru compromisul 20A și aici avem un amendament și anume 316 pe care îl vom vota separat față de acest compromis. Deci el nu este inclus în acest compromis 20A, amendamentul 316 mai exact. Sper că domnul președinte va anunța asta și uh, de-a lungul listei de vot. Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor cu care am cooperat în mod foarte constructiv la această strategie uh, privind uh, pădurile și sectorul forestier. Cred că trebuie să sprijinim sectorul forestier pe cât putem Cred că există puține uh, sectoare um, care sunt atât de importante din punct de vedere economic, al biodiversității și așa mai departe. Am primit un raport foarte bun din partea secretariatului comisiei noastre. Munca nu a fost ușoară pentru că opiniile noastre au fost foarte divergente. Pot să vă spun sincer că am subestimat divergențele uh, noastre la început. Um, în fostul mandat uh, cooperasem foarte bine um, și iată noul mandat um, nu s-a întâmplat la fel. Poate că unii dintre noi deputați uh, încă mm, insistă să-și apere interesele naționale. În orice caz, sper să um, adoptăm această poziție puternică și să trecem apoi cât se poate de repede la implementare. Mulțumesc! Bardzo dziękuję za Mulțumim foarte mult pentru această introducere. Doamna Senra dorește să intervină, vă rog. Eu quiero... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mențin cea de-a doua parte a amendamentului meu 132, pentru că nu se preia exact în amendamentul de compromis ideea. De aceea doresc să prezint uh, în mod oral amendamentul 132. Proszę pamiętać i też zgłosić tę poprawkę, kiedy dojdziemy do tego. Am să vă rog să, vă amintiți acest, de acest amendament când uh, vom ajunge acolo pe lista de vot. Przechodzimy do głosowania. Poprawki kompromisowe będziemy głosować elektronicznie. Trecem așadar la vot. Vom vota amendamentele de compromis electronic și, al, și celelalte amendamente, dacă doriți, sau dacă nu suntem siguri uh, referitor la rezultatul votului. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Se respinge. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Se respinge. Amendamentele 74, 75 și 77. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se resping. Dar verificăm totuși electronic. Nu, este respins. Să verificăm totuși. Deschid votul. Dziękuję, zamykam głosowanie. Mulțumesc, s-a închis votul. Un vot în plus de la socialiști. Da, avem un vot în plus de la socialiști. Vom repeta votul. Repetăm votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 78. Domnul Brannan, amendamentul dumneavoastră oral. Am propus un amendament oral la 78, ce anume să includem uh, formularea environment, mediu, înainte de economy. Deci să avem econo- um, mediu, economie și societate. Este cineva împotriva acestui amendament oral? Dacă sunt trei persoane împotrivă, vom respinge acest amendament. Câte persoane sunt împotrivă? Înțeleg că vom respinge acest amendament oral. Văd că sunt mai mult de trei persoane. Bun. Votăm Amendamentul așadar în forma sa originală. 78. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 1. Vot electronic. S-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 91. 91. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 95. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Se respinge. 96. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 2. S-a deschis votul. Zamecam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 152. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se respinge. 180. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se respinge. Bun. Verificăm electronic 180. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat Amendamentul 309, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 111. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. La 111. S-a închis votul. Se respinge la două voturi. 112 acum. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 113. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 115. Cine este pentru? 115. Împotrivă. Se respinge. Mulțumesc. 116. Mă scuzați, devine caduc. Trecem mai departe la amendamentul de compromis 4. Deschid votul la compromisul 4. S-a închis votul. Mulțumesc se adoptă. Trecem mai departe la, nu la NV15, mă scuzați, compromisul 5. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se consideră adoptat.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 Mulțumesc. Se respinge. Verificăm. NV18. S-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum NV20 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Vreți să verificăm? Bun, verificăm. S-a deschis votul pentru a doua parte de la MV20. S-a închis votul. Se respinge. 241. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Envi 21 Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Envi 23 Cine este pentru? împotrivă, se respinge. Compromisul 6. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 7. Cine este pentru, de fapt, deschid votul. S-a închis votul și este considerat adoptat. Trecem la 137, cel menționat. Deci, um, amendamentul 137, 5 pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Este adoptat. Trecem la ITRE 19. Cine este pentru? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 250 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica 250. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Se respinge. Vedeți însă că diferența este foarte mică, nu se vede foarte bine. 196, cine este pentru? Mulțumesc, cine este împotrivă? Se adoptă. 251, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă? se adoptă. NV35, cine este pentru? Mulțumesc, cine este împotrivă? Se adoptă. Cu amendamentul de compromis cu numărul 8. Deschid votul. S-a închis votul. Przechodzimy do poprawki 240. Se adoptă. Trecem la 243 al domnului Brennan. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 260. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Dar verificăm. Deschid votul. S-a închis votul. Da, vrem să fiu sigur, se respinge. Compromisul 9A. Amendament de compromis 9A, votul e deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Vot deschis acum la 9B. Repet, amendament de compromis 9B. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Trecem acum la 132. O sută Îmi cer scuze, spune președintele, revenim. Într-adevăr, era vorba de amendamentul 132. Cine este pentru? Domnule Emiu, Nu ați solicitat votul la 132, ați sărit direct la 139, după care invers. Ne puteți clarifica ce votăm în acest moment? Votăm la ambele amendamente sau doar unul dintre acestea, 132 respectiv 139? Am de poprafții 132. Președintele, am precizat că revenim înapoi, deci revenim la 132 și deschid votul la amendamentul 132. Secretariatul nu pare să fie de acord cu noi. Doamna Christinger ne poate explica cum stau lucrurile. Nu, ganz kurz zur Klärung. Pe scurt, ca să clarificăm. Votăm acum 139, a doua parte, pentru că 132 de ca, pe care l-ați uh, spus la început este acoperit de compromisul 7, deci nu mai trebuie să-l votăm. Suntem acum la 139, a doua parte. Eu plante... Eu he planteat un Doamna Senran, eu am uh, un amendament oral și anume am cerut să se mențină votul pentru 132. Jaśnienie. Poprawka ta upada, jeśli jest... Acest amendament devine caduc, deoarece e inclus deja în compromisul numărul 7. E vorba de 132. E ceea ce am spus și mai înainte. El e inclus în amendamentul de compromis 7. Dar dacă doamna Senra are și un amendament oral, atunci doresc să știu dacă cineva se opune la amendamentul oral, la ideea de amendament oral a doamnei Senra. Există trei persoane împotrivă, deci nu putem lua în considerare acest amendament oral. Și cum vă spuneam adineori, doamna Köstinger tocmai ne-a confirmat, amendamentul 132 este inclus la compromisul 7, deci putem vota în fine amendamentul 139. Cine este pentru? 139 partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Și se respinge. Amendamentul NV8. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 161. Devine caduc. NV45. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 159. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se respinge. Însă verificăm electronic la 159. Vot deschis. Vot închis. Vă mulțumesc și se respinge, cum spusesem. Trecem la 357. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 10. Vot deschis. Compromisul 10. Vot închis. și se adoptă. Acum, amendamentul 158, vot deschis. Sau, mai degrabă, cine e pentru 158? Mulțumesc, împotriva. Se respinge. ...248 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul de compromis 11. Vot deschis. Votul e acum închis. Mulțumesc, se adoptă și trecem la amendamentul 124. Devine caduc, deci 242. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Votul e deschis la 242. Votul e acum închis. Și amendamentul se respinge. Trecem la amendamentul de compromis numărul 12. Cine este pentru? Vot deschis. Compromisul 12. Vot deschis. Votul e închis. Vă mulțumesc. Și se adoptă. Putem trece la amendamentul MV19. Identic cu I34. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 140, partea a treia, cine este pentru? Mulțumesc împotriva. Se adoptă. 182. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 263 pentru împotrivă. Se respinge. 192 pentru, împotrivă, se respinge. O 195 pentru împotrivă se respinge. Dar nu știu cum au votat socialiștii, nu a fost foarte limpede, așa că vă propun să verificăm electronic la 195. Bun, atunci nu mai revenim, e respins. 196, partea 1. Cine este pentru? pentru 196. Mulțumesc împotrivă. Se adoptă. 197. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. 197. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. 198. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 319. Pentru. Împotrivă? Se respinge. 320. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis, numărul 13. Votul e deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Trecem la amendamentul 213. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 214 pentru. Împotrivă. Verificăm la 214 vot deschis. Votul e închis. Socialiștii nu au ridicat mâna, de aceea am verificat electronic. Mulțumesc. Trecem la 215. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Se adoptă. 216 și 217. Cine este pentru aceste două amendamente? Împotrivă? Verificăm electronic. Vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Dacă e o diferență de doar trei voturi, e foarte greu de văzut cu mâna ridicată. Acum trecem la compromisul 14. Votul e deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Trecem la NV38. Cine este pentru? NV38. Mulțumesc. Cine este împotrivă? se adoptă. Dar haideți să verificăm. Vot deschis. MV38. Vot deschis. Da, MV38. Votul e acum închis. Și se respinge. 234. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 236. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 237. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 238. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 239. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Verificare electronică. Vot deschis. 239. Vot deschis. Votul e închis. se respinge cu o diferență de 3 voturi. 240. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Envi 4. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 246. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 247. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Se respinge. Compromisul 15. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 10. ITRE 10. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Și se adoptă. NV25, identic cu i 13. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. i 14. Cine este pentru? Se adoptă. 245. Pentru. Bine, atunci trecem la 258. Nu, 331. 331. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 16. Deci compromisul 16. Vot electronic deschis. Votul e închis și se adoptă. Trecem la compromisul 17. Cine este pentru? Compromisul 17. O, nu, e vot electronic. Îmi cer scuze, spune președintele, vot deschis. Vot închis. Compromisul 17. Se adoptă. Trecem la Amendamentul 273. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Envi 46. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 277 pentru mulțumesc, împotrivă, se adoptă. Spunem că se adoptă 278. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Se adoptă. Trecem la 280. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Trecem la amendamentul 281. 281. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 18. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Trecem la Envi 44. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 142, partea a doua, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. nouă pe părți, prima parte. Mulțumesc, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Partea a doua a amendamentului 259. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge cu diferență de un singur vot. Compromisul 19. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Trecem la NV40. Cine este pentru NV40? Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul 20. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Putem trece deci la MV6. Cine este pentru MV6? Mulțumesc. Împotrivă. Cine este împotrivă? Cred că se respinge, dar prefer să verificăm. Votul e deschis modul e închis. Și se adoptă. Trecem la NV22. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Verificăm electronic. NV22, vot deschis. Vot închis. Și se respinge. MV28, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Se respinge. MV36, cine este pentru? Potrivă. Se respinge. MV42, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 156. Acum cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 164. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Verificăm, verificăm dacă doriți la 164. Vot deschis. Votul e închis. respinge. Și am făcut bine că am verificat. Trecem la 179. Trecem, cum spuneam, la 179. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se respinge. 307 acum. Bine, haideți să verificăm și la 179. Vot electronic deschis la 179. Vot deschis. Mulțumesc. Votul e închis. Și se respinge. Trecem la 307. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Envi 24, cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 21. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Trecem la amendamentul 127. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 191. Cine este pentru? Potrivă. Se respinge. Trecem la 316. 316. Cine este pentru? O clipă, vă rog. Bine, cine e împotrivă? Verificăm electronic la 316. Vot electronic deschis. Votul e acum închis și se respinge. Trecem la compromisul 22. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. O 153. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 244. Cine este pentru? Domnul Buna nu votează la propriul amendament, cine este împotrivă și iată, se adoptă. 317. Cine este pentru? 317. Mulțumesc. Împotriva. Se adoptă. Amendamentul de compromis 23. Vot deschis. Votul e acum închis. Și compromisul se adoptă. Trecem la Envi 14 Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 321. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Verificăm electronic la 321 vot deschis. Votul e închis. Și se respinge. Compromisul 24, vot deschis. Votul e închis. Se adoptă amendamentul 333. Trei, amendamentul domnului Tarabela. Cine pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul 25. Vot deschis. Doamna Neuhal. Ich würde doch gerne noch einen mündlichen Aș avea un amendament oral. Vă rog să mi-l... Sper să mi-l aprobați. La compromis. La 139. Proszę o komentarz panią poseł sprawozdawcę. Votăm, nu votăm 334, din câte știu eu. A existat un amendament oral. Nu. Da, suntem la 334, nu suntem la amendamentul greșit. Nu votăm 334. Da, cred că doamna Neuschel a intervenit la amendamentul greșit. Also bevor der nächste compromis. Doamna Neuschel, înainte să ajungem la următorul compromis, am spus că la următorul compromis doresc să depun un amendament oral. În, la locul potrivit, doamna Crestinger. Doamna Crestinger, votăm acest amendament nu votăm nici, amend- nici acest amendament, nici cel oral dacă adoptăm compromisul jeśli przyjmiemy kompromis 25, to wtedy przechodzimy do... Dacă amen, aprobăm compromisul 25, atunci trecem la compromisul 26. Există, prin urmare, vreo posibilitate de a lua în calcul acest amendament oral. Doamna Căstingă ne spune că nu, așa încât eu deschid votul la compromisul 25. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Trecem la compromisul următor. Da, la compromisul 26. Vot deschis. Vot deschis la 26. Vă mulțumesc. Votul e acum închis. Vot închis și se adoptă compromisul 27. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Amendamentul 358. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Trecem acum la referire. Amendamentul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 3, 4 și 5 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 6. Cine este pentru? Verificare electronică la 3, 4 plus 5. Vot deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Pentru 6. Se adoptă. 7. Amendamentul 7 al domnului Tarabela, cine este pentru, împotrivă? Din păcate, se respinge. Păcat. Dar, domnule Tarabela, ați dat împotriva 8 acum. Vreți să verificăm? Ei bine, haideți să verificăm. La 7 vot deschis la solicitarea domnului Tarabela, pentru că a votat împotriva lui însuși. Votul e acum închis. și un rezultat foarte interesant astăzi, nu i așa? Felicitări! Trecem la 8. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 9 și 12. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 10. Pentru. Împotrivă. Respins. Verificăm la amendamentul 10 dacă e ceea ce doriți. Vot electronic deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Trecem la considerente. 13. Cine este pentru? Potriva. Verificăm. Vot deschis. La 13. Sprawdzać. Dziękuję, zamykam głosowanie. Verificăm 13. Votul e închis și se respinge. 15 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 16 pentru. Împotrivă. Verificăm la 16 vot electronic deschis. Votul e închis și se adoptă. Comandamentul 17. Cine este pentru? Potrivă? Se respinge. Poprawka 18. Kto jest za? 18. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 20. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. repetăm acest vot încă o dată. Cine este pentru 20? S-a închis votul. Se respinge. Acum, 21. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotriva. Vom verifica. Verificăm amendamentul 22 al domnului Tarabella. S-a deschis votul. S-a închis votul. Hmm, îmi pare rău. Acum 23. Cine este pentru? 23. Împotrivă. Se adoptă. Verificăm 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24. Cine este pentru? Se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Trecem la 26. Cine este pentru? Se adoptă. 27 acum. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 28 pentru Mă pare rău, spune domnul președinte. 30 votăm acum. Cine este? 30. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Vom verifica amendamentul 30. S-a închis votul. Se adoptă. N-am da, avut dreptate. Bun, acum 31. Din partea domnului Tarabela. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Să verificăm. Sau trecem la 32. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 33 acum pentru, împotriva, Secretariatul spune că acum votăm 33. Deci, cine este pentru? 33. Mulțumesc. Împotriva. Se respinge. Acum trecem la 35. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Verificăm 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, trecem la 36. Cine este pentru 36? Mulțumesc. Se adoptă. 37. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 38 62, mă iertați. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem la compromisul 28. Se supune la vot. S-a deschis votul. Am gusuranie. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 41. Cine este pentru 41? Mulțumesc împotriva. Se respinge. 42. Cine este pentru 42? Mulțumesc. Se adoptă. 43. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se respinge. Trecem la 47. Cine este pentru? 47. Mulțumesc. Împotrivă. Se respinge. Acum. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 50. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 51. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 54. Cine este pentru? 54. Votăm acum 54. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 55. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Vreți să verificăm. Verificăm 55. Mulțumesc. Se adoptă 55. Acum, amendamentul de compromis 29. S-a deschis votul. Se adoptă. S-a închis votul, se adoptă. Trecem acum la 57. Cine este pentru? Amendamentul 57. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru amendamentul 61? Mulțumesc, împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. Domnule președinte, aș vrea să spun că interpretarea înspre engleză continuă să spună că în continuare e vorba de 51 ori. Noi votăm aici 61. Puteți să-mi confirmați? Acum, pan Otwieram głosowanie nad punktem, nad poprawką 60. Bun, președintele, deschid votul la amendamentul 61. Deschid votul la 61. S-a închis votul. Și se respinge. Trecem acum la votul final al întregului text. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci s-a închis votul. Și se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Și Vă felicităm pentru acest rezultat. Doriți să mai luați cuvântul? Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că votul a avut un rezultat clar. Poate câte ceva despre context, pentru că mulți colegi sunt noi. Dacă votăm fiecare amendament la un raport care nu este legislativ, nimeni nu mai înțelege nimic, pentru că lucrurile nu sunt legate. Mulți colegi au depus amendamente la puncte care nu, au, nu aveau nimic de a face cu uh, amendamentul respectiv. Cred că am reușit uh, și datorită celor de la secretariat și celor din birourile noastre, am reușit așadar să obținem amendamente bune de compromis și cu aceasta și un text uh, foarte ușor de citit. Mulțumesc foarte mult! Sper că și în viitor vom putea coopera la fel de bine. Mulțumesc! Ich möchte gerne als Schattenberichterstatterin auch. În calitate de raportor din umbră, aș dori să spun și eu câteva lucruri. A fost bine că compromisurile au fost adoptate cu uh, o astfel de majoritate. De la bun început am cooperat și am fost de acord că acolo unde este voință găsim o soluție. Însă s-a arătat de asemenea că au existat voturi care au fost la fel uh, la fiecare punct. Deci Eh, cele care, amendamentele care nu erau în eh, compromisuri eh, au fost foarte controversate și au trecut sau au fost respinse la limită. Deci toate amendamentele care nu au fost preluate în compromisuri au arată cât de controversat a fost acest dosar și cred că de la bun început, doamna Köstinger, nu a fost corect din partea dumneavoastră că nu ați Um, fost de acord cu multe chestiuni în domeniul protecției mediului. De aceea au venit atât de multe amendamente în domeniul protecției mediului. Ați vrut să le lăsați pentru Andy. Um, a fost important pentru mine să pot spune acest lucru pe șleau. Mulțumim foarte mult. Doamna Erant Garcia. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să atrag atenția chiar înainte de vot. Vreau să atrag atenția colegilor asupra unei, unui accident aerian care a avut loc azi dimineață, în timp ce noi eram în ședință. Aproape 100 de cetățeni francezi și uh, germani și peste 40 de cetățeni spanioli au decedat azi dimineață. Era un, vol care, un zbor care pleca de la Barcelona și mergea spre Düsseldorf și vreau să vă atrag atenția asupra acestui subiect pentru că e vorba de mulți cetățeni europeni și foarte multe familii care în momentul de față sunt îndoliate. Mulțumesc foarte mult. Da, e o veste foarte proastă. și evident ne exprimăm uh, condoleanțe față de toți cei care au pierdut pe cineva drag în acest accident. Poate că am putea acum să avem un minut de reculegere pentru aceste victime. asta случится. Mulțumesc. Jeszcze pan, chciał pan zabrać głos panu Rodę, tak? Bardzo proszę. Rodor dorește să cuvântul. Entschuldige, vielleicht, dass ich jetzt zurück zur Sache äh, kurz... Îmi cer scuze că revin așa de abrupt la subiect. Aș dori să o felicit pe doamna Köstinger. Rar am văzut atât de multe amendamente de compromis într-un dosar cu atât de multe interese naționale și în sine este o mare realizare politică. Și aș dori să o felicit pe raportoarea din umbră și pe, raport, pe raportoare și pe raportorii din umbră. Am o întrebare și o rugăminte către uh, președintele noastre, nostru. Și anume, de ce votăm elect electronic amendamentele de compromis. Nu mi se pare foarte logic, pentru că majoritatea de cele mai multe ori este destul de clară la amendamentele de compromis. Ar trebui să fie uh, invers, să votăm electronic când există îndoieli. Asta este întrebarea. Și acum rugămintea. Conducerea votului este o artă și necesită pregătiri foarte bune. Și mi-aș dori ca dumneavoastră, ca președinte, să vă, preș- să vă pregătiți un pic mai bine pentru vot data viitoare. Da, das. Ma dziękuję panu. e panul, stara, starałem się. Președintele, mulțumesc am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință, dar vedeți că e destul de greu să vezi în momentul în care diferențele de la vot sunt atât de mici și încerci să te uiți să vezi ce, ce fac coordonatorii. Sunt 3-4 grupuri. Dacă coordonatorii nu ridică în mod clar mâinile, nu se vede foarte clar. Nu poți atunci să deslușești exact cum votează grupurile. Deci e greu de înțeles. Și poate că ați văzut cât de multe voturi au fost cu o diferență la limită, cu două, trei difer- voturi diferență, pentru sau împotrivă. Și e foarte greu să vezi asta direct în momentul în care te uiți în sală. Dar e adevărat ceea ce a spus, așa că am să țin seama de uh, sugestia dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește felul în care am votat, și anume pe amendamentele de compromis, uh, uh, am cerut secretariatului, am adresat secretariatului aceeași întrebare, așa că secretariatul ne va răspunde. Well, I didn't expect to have a, uh, to speak up on this. Da, nu mă așteptam să iau cuvântul pe această temă. Da, domnule Rod, aveți dreptate aici. Dacă e un amendament de compromis, e clar că probabilitatea e foarte mare ca o majoritate să fie pentru, mult mai mare decât în alte cazuri. Dar pe de altă parte, de obicei, compromisul uh, declanșează și caducitatea în lanț a mai multor amendamente și atunci trebuie să fim siguri, da? în așa fel încât să nu existe niciun fel de contestație posibilă. În momentul în care se vede rezultatul la vot electronic pentru amendamente de compromis, se știe clar ce se întâmplă cu celelalte. Pan mówił jeszcze e, o tym, że były tu różne interesy. Președintele, Vreau să spun de asemenea că au existat destul de multe puncte de vedere din partea statelor membre și a păreri diferite și de multe ori părerea coordonatorilor nu e neapărat reprezentativă pentru poziția statelor. Așa că unii pot vota într-un fel, alții în alt fel. Deputații vor vota poate diferit și asta schimbă în mod clar rezultatul votului. Acum, din punct de vedere logic, da, aveți dreptate. Dacă e un amendament de compromis, e clar că în principiu există o majoritate. Da, bun. Acum putem trece la votul următor. E vorba de o moțiune pentru, de rezoluție referitoare din partea domnului Paula de Castro referitoare la expoziția la Milano 2015. Poate ne puteți face o scurtă introducere. Voto, visto che oggi pomeriggio abbiamo gli animi eccitati in commissione. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că în această după-amiază toată lumea este foarte pusă pe fapte mari, așa că vă propun să trecem direct la vot. Mulțumesc foarte mult. Trecem deci direct la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 11. Pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, se respinge. 13 pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 16 pentru, se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Se respinge. 14 pentru. Pentru amendamentul 14. Împotrivă. Vom verifica amendamentul 14. Poate am mai spre repede, nu a fost foarte clar, așa că s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Se adoptă. 19. Vom verifica, de fapt, mai întâi 18. Cine este pentru? Amendamentul 18. S-a deschis votul la 18. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? A, nu, stați puțin. Amendamentul 23, de fapt. Cine este pentru amendamentul 23? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Se adoptă. 25. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 27. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru. Împotriva. Se respinge. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Vom verifica amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 31. Dar nu era necesar să verificăm. Vreți să verificăm? Bun, verificăm 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. Nu eu am vrut această verificare, ci am răspuns unei solicitări. Bun, trecem la 31. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 33. Pentru. Mulțumesc. Împotriva. Se adoptă. 34. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Se adoptă. 37. Cine este pentru? Se adoptă. 38. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 39. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Se respinge. Amendamentul 40. 40. Cine este pentru? Împotriva. Vom verifica amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul la 40. Se respinge. 41. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 42. Cine este pentru? împotriva, se respinge. Vom verifica 42. Asta ați cerut, da? Nu? Bun. Atunci trecem la 43. 43. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 44. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 45. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 46. 46. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 47. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 48. 49. Cine este pentru? 49. Mulțumesc se este adoptat. 50. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 51. Cine este pentru 51? Mulțumesc, se adoptă. Împotrivă? Se adoptă. Dar vom verifica totuși. 51. S-a deschis votul la 51. S-a închis votul. Și se adoptă. 52 acum. Doamna Hausling, domnul Hausling, vă rog. Mai poște Hausling, vă rog. Wir haben, wir haben nicht über 48 abgestimmt. Nu am votat 48 și ar trebui să-l votăm pentru că 7 nu a fost adoptat pentru că 47 nu a fost adoptat. mi-am miałem także povici. Da, aveți dreptate, da. Secretariatul nu mi-a suflat că m-am înșelat, că am greșit acolo. Bun, ne întoarcem la 48. 48. Cine este pentru 48? Foarte bine, se adoptă. Să verificăm 48. Bun, 48 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și acesta este rezultatul. Se confirmă, este adoptat. Bun, acum 52 pentru, împotriva, se respinge. Verificăm 52. S-a deschis votul. S-a deschis votul la 52. S-a închis votul. Se respinge. Dragi colegi, avem aici divergențe în uh, grupurile politice. de ajungem la acest rezultat. Acum, 53. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 54. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 55. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 56. Cine este pentru? Se adoptă. 57. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 58. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 59. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 60. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 61. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 63. 63. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 64. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 65. Cine este pentru? Împotriva.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 împotrivă, se respinge. 70 pentru, împotrivă, se respinge. 71 pentru, împotrivă, se respinge. 72. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 73. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se respinge. 74. Vom verifica. Doriți 73 să verificăm? În regulă, verificăm 73, s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. 74. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 77 acum. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 78. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 79. Cine este pentru? În regulă, nu se votează acesta. 80. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 81. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 82. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Să verificăm electronic. Amendamentul 82. Deschid votul. S-a închis votul. Se respinge la diferență de două voturi. Trecem la 83. Cine este pentru? Se adoptă. 84. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 85 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 86 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 87, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 88, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 89, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 90, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 164. Doamnă Măghines are un amendament oral? Nu? În regulă. Trecem mai departe. 91. Cine este pentru? Mă scuzați, nu. Trebuie să votăm 164. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Vom verifica electronic. Cred că este adoptat, dar să verificăm. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nouăzeci unu acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 92. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 94. 94. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 96. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica. Electronic 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Vedeți ce mică este diferența, numai două voturi. 97. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Doamnelor și domnilor, vom verifica și 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 19. Nu se poate vedea doar um, din ridicarea mâinilor. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 101. Cine este pentru? Se adoptă. 100. 65. 165 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 103, cine este pentru? Se adoptă. 104, cine este pentru? Se adoptă. 105, cine este pentru? Se adoptă. 106, cine este pentru? Se adoptă. 107, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 108, cine este pentru, mulțumesc, se adoptă. 109, cine este pentru, mulțumesc, se adoptă. 110, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 111, cine este pentru, mulțumesc, se adoptă. 166, în regulă. 166. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 112. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 113. Pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Doriți să verificăm? 115. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. 116, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 117 pentru. 116, doriți să verificăm? Bine, verificăm 116. S-a deschis votul. It's joking. Myślę, że nie trzeba było sprawdzać, ale okej. Okay. Poprawka sto... zamykam głosowanie. Poprawka 100. Nu cred că trebuia să verificăm, dar în regulă. S-a închis votul. 117. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 118. A doua parte doar. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 119, 119. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 120. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 121. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 122. Pentru. Împotrivă se respinge. 123. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 124 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 125 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 126. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 127 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 167 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 128, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 129, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Totuși, uh, cine este împotrivă? Mă scuzați? Se respinge, cred, dar să verificăm totuși. 129. S-a deschis votul. Mulțumesc, s-a închis votul. se respinge. 138. Cine este pentru 138? Mulțumesc. Cine este împotrivă? 138. Nu am văzut mâinile ridicate. Poate am trecut prea repede. Să verificăm electronic. Deschid votul la 138. S-a închis votul. Deschid la amendamentul 139. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 140 pentru. Împotrivă. Se respinge. 141 pentru. Împotrivă. Se respinge. 142 Da, verificăm întâi 141, dacă doriți. S-a deschis votul. Se adoptă. 142 pe două părți, prima parte, cine este pentru prima parte, împotrivă, Prima parte se respinge. Votăm a, votăm a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge și a doua parte. 143. Cine este pentru? Domnul Dorfman. Domnule președinte, de ce nu am votat 131, 132 și 137? pentru că s-a adoptat 119. E în regulă, spune domnul Dorfman. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Continuăm cu 143. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul pentru 143. Se respinge. 144. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Votăm acum 145. Cine este pentru? împotrivă, respins. 146. Cine este pentru? Împotrivă, respins. 147. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 148 dar întâi verificăm 147. Deschid votul. Așadar, votul este deschis la 147. Am închis votul și se adoptă. Două voturi diferență numai. Votăm așadar 150. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 151. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 152. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 153. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 154, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 155 pentru? Mulțumesc, împotrivă. Se adoptă. Dar doriți să verificăm, așa că verificăm 155. Deschid votul. S-a închis votul. Sută cincizeci șapte acum. 157 pentru, mulțumesc, se adoptă. 158, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 159 pentru, Mulțumesc, se adoptă 160. Nu, verificăm întâi 159. S-a deschis uh, votul pentru 159. S-a închis votul. Se respinge. Așa este, aveați dreptate. 160 acum. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm. 160 s-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 18 se adoptă. 161, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 162, mulțumesc, se adoptă. 163, pentru, mulțumesc, se adoptă. Votăm așadar um, propunerea de moțiune de rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumim foarte mult și mulțumim și felicitări raportorului. Dorește raportorul să intervină? Proszę Państwa, Pan poseł sprawozdawca, Panie Profesorze, Panie Przewodniczący, bardzo proszę. No, solo per ringraziare tutti i colleghi. Domnul raportor, doream doar să mulțumesc tuturor colegilor pentru munca bine făcută și vă reamintesc că votăm în plenară cu o zi înainte de inaugurarea expoziției de la Milano, joi pe 30, mai întâi o dezbatere urmată de vot. panu Vă felicit și eu, domnule raportor, domnule de Castro, mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru această expoziție în numele nostru al tuturor. Știu că depuneți eforturi considerabile în numele Comisiei pentru Agricultură. Vă mulțumim foarte mult! Dragi colegi, trecem acum la punctul 16 de pe ordinea noastră de zi, Este vorba de pachetul privind laptele. E o temă deosebit de importantă, o temă complexă, dar cred că cel mai bine ar fi să îi dăm de îndată cuvântul domnului Nicholson. Vă rog, domnule raportor. De ani buni lucrați pe această temă, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi suntem doar la o săptămână distanță de încetarea cotelor pentru lapte. Vreme de 31 de ani aceste cote au existat și, iată, își vor cunoaște sfârșitul pe 31 martie. Știu că opiniile sunt uh, diferite, însă eu unul accept realitatea, oricare ar fi opinia mea personală. Și cred că trebuie să mergem mai departe și să ne asigurăm că fermierii din sectorul lactatelor în Europa vor trece cu bine peste uh, această uh, stopare a cotelor. Încă îmi amintesc în 1984, când a, au intrat în vigoare cotele pentru rate, eram membru în Parlamentul Britanic și m-am întâlnit cu mulți reprezentanți ai fermierilor și îmi spuneau că aceste cote pentru lactate vor fi sfârșitul industriei. Asta se întâmpla în 84. 30 de ani mai târziu, fermierii sunt cei care cer ca aceste cote să rămână în vigoare. Iată cum atitudinile, percepțiile se schimbă. Iar astăzi sectorul trebuie să fie pregătit din nou pentru schimbare. Sfârșitul cotelor mm, a devenit o certitudine de câțiva ani deja. Cu siguranță, viața după cote e plină de incertitudini. Eu cred că e o provocare pentru industria laptelui, toate cele ce vor urma. Cheia viitorului va fi felul în care administrăm volatilitatea prețurilor. Criza lactatelor a arătat că măsurile de salvgardare ale Comisiei au fost inadecvate nu a fost un răspuns adecvat pentru volatilitatea prețurilor. În pachetul 2012 pentru uh, lapte, am fost raportor pe acest dosar, introduce noi instrumente care să ajute fermierii din sector să administreze uh, această volatilitate a prețurilor. Deocamdată lucrurile sunt dezamăgitoare. Raportul pe 2014 al Comisiei uh, reiterează îndoielile privind uh, o bună administrare a volatilității extreme. Raportul Comisiei mai arată că în a doua jumătate a lui 2014 s-a înregistrat o cerere crescută uh, pentru lapte. A intervenit și embargoul împotriva Rusiei, ceea ce a alterat mult piața. Așa încât un uh, astfel de raport vine la momentul potrivit. Industria lactatelor pentru prea mult timp uh, a primit directive ce și cum să facă. Pe 27 ianuarie 2015, comisia noastră a avut o audiere cu experți, cu uh, producători, procesatori, consumatori, privind provocările ce ne așteaptă în viitor. Multe idei din această audiere au fost încorporate în raportul meu. Date fiind evoluțiile din ultimele luni, întrebarea pe care mi-o pun și o pun și altora e ce facem? Avem instrumentele potrivite pentru a ne ocupa de volatilitatea prețurilor? Cred că trebuie să folosim mai bine instrumentele pe care le avem deja mult mai bine decât am făcut-o în trecut. Nu trebuie să reinventăm roata. Fermierii, după părerea mea, caută acum mai mult decât orice certitudini pentru viitor. Printre măsurile aduse de pachetul privind laptele e și posibilitatea unor contracte obligatorii pentru producători și procesatori ca să-și poată planifica uh, volumele și va obliga statele membre să recunoască organizațiile de producători. Fac un apel atât la sector cât și la Comisie să promoveze și să utilizeze instrumentele din pachetul privind laptele. Cred că consolidarea relațiilor contractuale, indiferent de forma pe care o capătă, este o modalitate concretă pentru a crea o distribuție mai justă în lanțul de aprovizionare. Aștept vremea când procesatorii și producătorii vor coopera, vor lucra împreună în beneficiul tuturor părților. Raportul face un apel la Comisie pentru a susține rolul observatorului pieței laptelui, OML. Acesta ar putea comunica uh, semnale de uh, analiză precoce, analiza datelor de piață, um, permițând astfel o mai bună luare de decizii, o mai bună administrare a volatilității prețurilor. OML trebuie să devină um, mai accesibil, mai user-friendly, tocmai pentru cei care au cea mai mare nevoie de el. Statele membre au și ele un rol de jucat. În decembrie 2014, 9 state membre nu oferiseră informațiile relevante la timp. Observatorul poate fi eficace doar cât de eficace sunt datele pe care le primește. În mod imediat, Comisia trebuie să revizească nivelul de intervenție pe piață. Pragurile acum sunt uh, plafonate în unele cazuri și în vreme ce am văzut semne de recuperare, prețurile rămân totuși foarte scăzute. Prețul săptămâna trecută doar a crescut cu aproape 8%. Trebuie să ne asigurăm că prețurile nu vor scădea încă și mai mult și că le putem limita. Domnule președinte, nu e oare greșit pentru industria lactatelor să depindă de ce se petrece în Noua Zeelandă? în Statele Unite sau de vreo catastrofă oarecare în orice colț al lumii, fără ca noi să putem controla viitorul sectorului nostru lactat? Putem sta cu mâinile în sân să ne spună frontiera uh, care e prețul în lume. Noi aici în uh, Europa poate ar fi mai bine să le spunem celorlalți care trebuie să fie prețul. Cred că trebuie să fim lideri și nu cei care urmează directivele altora. Raportul sublinează importanța explorării tuturor posibilităților de export, fie prin promovare uh, sau acorduri bilaterale de uh, acorduri comerciale bilaterale. Regiunea mea, ca și alte state membre, se uh, bazează foarte mult pe exporturi, iar embargoul rusesc demonstrează uh, cât de dependenți suntem de un singur partener comercial și sporim încă o dată riscul de volatilitate a prețurilor. Um, ne, cererea pe piață va crește cu 2% pe an până în 2023. Trebuie deci să ne adresăm piețelor de export cât se poate de mult, trebuie să creștem sectorul, trebuie să exportăm tot mai mult și iată, asta cred eu e provocarea principală. Doamnă președinte, doamnă și domnilor, sunt multe recomandări în, în sportul meu. Utilizarea pentru sportul potrivit PAC, practici de fair trade, posibilitatea utilizării pietrelor viitorului. Însă, prefer să vă cedez cuvântul. Am ascultat de fiecare dată ce au avut colegii de spus și aștept cu interes opiniile colegilor mei în Comisia noastră Agri și, în măsura posibilului, voi incorpora opiniile dumnealor în raportul meu. Vă mulțumesc foarte mult. Dziękuję, panie pośle. Proszę państwa. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Adesea ne lipsa timpul pentru a dezbate în detaliu teme importante, iar Problema laptelui știm e foarte importantă, această temă a cotelor la lapte și știm că acum uh, ne rămâne o oră și jumătate și avem deci timp, avem posibilitatea de a avea o dezbatere amănunțită și pentru început uh, dau cuvântul raportorilor din umbră pentru 3 minute fiecare și apoi toți colegii vor putea interveni. Deschideți dezbaterea și pentru început, domnul Serau. Obrigat, senhor prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să-l felicit pe raportor, pe domnul Nicholson, și să mulțumesc pentru disponibilitatea de care a dat o vorbind de perspective pozitive pentru viitor în sectorul laptelui, înseamnă să uităm cu totul realitatea regiunilor mai puțin concurențiale. Și asta din cauza uh, săbiciunilor lor structurale, naturale, și care riscă ca producția dată să se prăbușească efectiv dacă nu vom uh, implementa instrumentele adecvate pentru a le proteja. Mă gândesc la regiuni ultraperiferice, regiuni de munte, unde trebuie să avem o abordare specifică grație instrumentelor publice de susținere în cadrul situației ce va interveni după încetarea cotelor de lapte. Competitivitatea pe viitor trebuie să fie un instrument în serviciul remunerării producătorului și a echilibrului economic. Trebuie să facem uh, uh, o distinție între prevenirea crizelor și gestionarea crizelor. Iată de ce actualizarea prețului de referință, prețului de intervenție nu e suficientă și nu pregătește viitorul. Iată de ce trebuie să vorbim de prevenirea crizelor. Ori pentru asta trebuie să ne putem baza pe rolul consolidat al Observatoriului pentru Pieței Laptelui cu un cadru reglementar ce să permită gestionarea privată a ofertei atunci când o criză se anunță. Trebuie să punem în aplicare în uh, stimulente, așa că grație recomandărilor publice să facilităm disponibilitatea iar și asigurările pentru producția de lapte să fie elemente suplimentare pentru regiunile ultraperiferice sau uh, acolo unde uh, numărul mic de uh, producători poate să fie un obstacol. În acest cadru v-aș reaminti importanța reevaluării și adaptării pentru sectorul agricol ale principiilor concurenței sau abuz de poziție dominantă, așa încât prețul plătit de consumator să fie uh, reflectarea justă a uh, remunerării corecte a producătorului. Aș conchide revenind la ce a spus recent uh, Soros în ce privește modelul ultraliberal unde fundamentalismul pieței a devenit uh, o profesiune de credință. E greșit să credem că trebuie să dăm o libertate totală piețelor pentru a-i corecta propriile excese. Și deci, nu există condiții de concurență egale, e un sistem injust care favorizează centrul în detrimentul periferiei. Din cauza acestei erori, Comisia trebuie să fie cea care protejează periferia din cauza furtunilor provocate de centru. Dziękuję. Chciałbym w międzyczasie powitać. Mulțumim. Doresc bun venit invitațiilor noștri din Germania. La invitația domnului Hausling. E păcat că nu ați putut să ascultați intervenția dumnealui ceva mai devreme? Președintele continuă fără microfon. Muchas gracias. Eh, yo creo que es de justicia y lo primero... Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Eranț Garcia. Mai întâi aș dori să-l felicit pe domnul raportor Nicholson pentru raport. raport pentru că acesta intervine într-un moment crucial și anume exact înainte de dispariția cotelor de lapte. Trebuie să subliniem eforturile pe care le-a făcut pentru a contribui în mod constructiv la această dezbatere. Noi ceea ce trebuie să obținem este ca sectorul lactatelor european să fie lider la nivel mondial și nu să fie remorcat de ceea ce se întâmplă la nivel internațional. Deci ne confruntăm cu provocări, având în vedere această situație, pentru că piața este foarte fărâmițată și e clar că vor exista oportunități pentru acei producători mai îndrăzneți, dar în continuare problema prețurilor va continua și va afecta în continuare acele exploatări agricole care sunt mai fragile. Și aș dori să mă refer la un aspect, la un fenomen care există. Vedem că există o actualizare a prețurilor Uh, felul în care producătorii sunt organizați în organizații de producători care sunt în măsură să sporească valoarea adăugată a producției prin inovare sau faptul că se pot reduce costurile de producție uh, în momentul în care se investește în resurse de energie. Și deci producătorii pot profita de diferite situații, diferite posibilități și asta va fi valabil și pentru anii următori și e clar că este o oportunitate. De asemenea, negociem în momentul de față schema de promovare a consumului de lapte în școli, care din nou, iată, este o oportunitate. Eu cred că domnul raportor a indicat în raport faptul că e nevoie de măsuri în așa fel încât uh, laptele să fie un produs obișnuit și nu ar trebui să existe o întrerupere în lanțul uh, alimentar. Uh, Acum împărtășesc, așa cum spunea și colegul socialist, ideea că regiunile ultraperiferice, insulele, regiunile care sunt defavorizate, cele de munte, ar trebui să fie tratate în mod specific, pentru că în continuare acestea au un rol socioeconomic foarte important de îndeplinit și astfel instrumentele care există trebuie să fie utilizate în mod corect. Iar în acest sens, și de altfel sunt de acord cu domnul raportor, nu avem nevoie să inventăm uh, lucruri noi, ci să utilizăm ceea ce avem deja cât mai bine. Observatorul de preț european, care trebuie să acționeze în timp real, în momentul în care se ajunge uh, la situații mai dificile. Trebuie să definească anumite nivele de, de situație de criză și să aibă o reacție adecvată și să utilizeze instrumentele pe care le avem, pentru că uh, acestea există, există în Organizația Comună de Piață și atunci trebuie să fie utilizate pentru că sunt utile. De asemenea, trebuie să încurajăm pe tineri. Aceștia nu trebuie să abandoneze această activitate, acest sector de activitate și trebuie să pariem pe acest lucru. Acum, singura idee pe care nu o pot împărtăși este că viitorul acestui sector uh, va fi pozitiv pentru toată lumea. Poate, pentru anumite state membre, dar nu pentru toate statele membre. Pentru că acele state membre care nu sunt neapărat centrale s-ar putea să se confrunte cu o problemă. Însă, per total, aș dori să-l felicit pe domnul raportor și să spun că, într-adevăr, ceea ce noi ne dorim, avem un scop comun ca sectorul acesta de lapte să fie unul uh, lider. <coughs> Bardzo dziękuję i mamy... Vă mulțumim. Avem suficient timp, așa încât putem să felicităm, să mulțumim. Nu am să vă limitez uh, luările la cuvânt, uh, spre deosebire de trecut. Doamna Müller acum. Yes. Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank auch an den Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și domnului Nicholson pentru acest raport uh, de inițiativă. Într-adevăr, prezentarea pachetului privind laptele din partea Comisiei, precum și audierea pe care am organizat-o aici la Parlament, a putut accelera redactarea acestui raport și mă bucur că în sfârșit uh, se încheie istoria cotelor la lapte. E opinia mea. Azi dimineața am discutat despre politica agricolă comună. Dacă o mai putem numi așa, de altfel. Într-adevăr, uh, e o asemenea heterogeneitate în uh, aplicarea acestea încât uh, ne putem întreba asupra caracterului comun al politicii agricole. Acum, în ce privește sectorul laptelui, există o piață mondială uriașă, însă în cadrul Uniunii Europene situația e caleidoscopică ca să spun așa. În ce privește prețul de referință și prețul de vânzare, am citit cu mare atenție raportul domnului Nicholson și în cele 27 de alineate sunt elemente care vor genera amendamente din partea mea ce se crede în Germania despre aceste lucruri? Pachetul privind laptele a fost deja transpus în bună măsură în Germania. Avem organizații de producători, avem contracte pe termen lung cu anumite lăptării, avem cooperative de foarte bună calitate, companii private, cu mărci private care exportă nu doar în Europa, ci în întreaga lume. Și, în ciuda acestui lucru, constatăm în Germania că pachetul privind laptele nu oferă suficientă certitudine sau, în orice caz, nu face față marilor provocări cu care ne confruntăm. Care sunt acestea? La punctul 3, de exemplu, spuneți că avem de-a face cu o criză acum. Eu consider că în momentul actual nu suntem într-o mare criză. Prețurile cresc, slavă Domnului, și sper că vom uh, ieși din această situație puțin dificilă, aș spune eu. Personal, cel mai mult mă îngrijorează concentrarea comerțului cu amănuntul în domeniul alimentelor. Asta simțim foarte puternic în Germania. Avem cinci mari uh, com, uh, întreprinderi uh, de comerț cu amănuntul care stau în fața producătorilor Uh, și nu au cum să se impună producătorii. Noi avem un uh, drept al cartelurilor în uh, Germania și ni se pare că aici ar trebui să se intervină și la nivel european. Până acum am avut posibilitatea numai să elaborăm un raport din proprie inițiativă, la fel ca și aici la lapte. Din punctul meu de vedere, din partea Parlamentului este prea puțin un astfel de raport. Trebuie să putem lucra mai mult pe acest subiect pentru teritoriile dezavantajate, măsurile complementare, este nevoie absolută de măsuri complementare în al doilea pilon, pentru că numai așa vom putea stimula și menține producția în aceste uh, uh teritorii. În ceea ce privește bursele de mărfuri, uh, agricultorii au mari temeri aici, se tem că vor avea de uh, pierdut și că vor exista din nou acorduri uh, care vor fi în defavoarea lor. Mulțumesc. Îi dau contra acum doamnei Haibuș. Ja, herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului uh, Nicholson pentru acest raport. Nu doresc uh, să privesc în uh, trecut. Ați făcut deja asta, domnule Nicholson. Uh, sunt de acord, nici nu sunt de acord cu domnul comisar Hogan, care a spus că nu există o criză în domeniul lactatelor. Sunt mai de, degrabă de aceeași părere cu domnul Nicholson. Situația, pe, de, situația pieței în ultimul an a fost că uh, producția a crescut, ea va crește în continuare, uh, grajdurile au fost deja construite sau urmează să fie construite, sunt uh, planificate și vor intra în producție în momentul în care cotele vor uh, dispărea. Vom avea mult lapte pe piață și va crea o presiune asupra prețurilor. Prețuri scăzânde, piețe volatile, acestea sunt consecințele acestei măsuri, dar și al concentrării pieței S-a vorbit despre asta și mai devreme. Uh, în plus, teritoriile dezavantajate sunt din ce în ce mai mult sub presiune, dar, de asemenea, uh, zonele în care se concentrează producția sunt cele sub uh, presiune din ce în ce, din ce, în ce mai mare. Ca să nu mai vorbim de, de problemele de mediu și de problemele sociale. Faptul, de exemplu, că populația nu acceptă astfel de mari crescătorii când este vorba de probleme, nu aș vrea să fim foarte ambițioși. Pe lângă o mai bună monitorizare a pieței, și sunt absolut de acord cu asta că avem nevoie de asta, uh, în plus și uh, comunitățile, asociațiile de uh, producători trebuie să se unească mai puternic și în fața procesatorilor, pentru că aceștia sunt foarte bine organizați avem nevoie de o piață în care uh, uh, cantitatea și prețurile să fie fixate, în plus să fie incluse uh, cooperativele și asociațiile, nu mi se pare că sunt suficient de puternic implicate și în plus cred că nu putem să avem contracte bune decât dacă piețele sunt în regulă. Dacă piața nu e bună, nici contractul nu va fi bun. Deci trebuie să mergem la sursă. Dacă cererea și oferta nu concordă, uh, Uh, producătorii ajung sub, uh, să fie sub presiune. Deci trebuie să găsim mecanisme pentru a putea um, interveni înainte să um, facem noi pe reparatorii uh, politicilor și să trebuiască să intervenim cu compensații. Dacă am fi prevăzut asta în PAC, am fi făcut mari progrese. Dacă vrem să menținem o industrie a lactatelor, și o producție și în zonele periferice, poate ar trebui mai bine să discutăm despre o strategie privind calitatea, să ducem o ofensivă în domeniul calității pe piața europeană, mai degrabă decât să uh, ne concentrăm pe piața internațională care dă dependență, să spunem așa. Până la urmă, asta înseamnă, și asta ne-a arătat o embargo uh, și ce înseamnă asta ne-a arătat până la urmă embargoul rus. Poate că până la urmă am putea să spunem la revedere subvențiilor la export. Mulțumesc. Mulțumim. Trecem acum la intervenția din partea celorlalți deputați. Două minute fiecare. Domnul Smarte. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sperăm că uh, Uh, eliminarea cotelor se va desfășura așa cum ne-am și, închipuiat, ne-am și închipuit. Sper să nu fim prea optimiști, mai ales în ceea ce privește exporturile. Este foarte clar că nu avem nevoie de niciun litru în plus de lapte, deci tot ce vom produce în plus va trebui să fie exportat. Și dacă pornim de la premisa că din 150 de milioane de tone pe care le producem astăzi, aproximativ 10% merg înspre export, dacă prevedem o creștere cu 10% în următorii ani, și nu cred că este exclus, asta înseamnă că va trebui practic să exportăm dublu decât astăzi și e ceva. Dincolo de asta, însă, mă bucură că domnul Nicholson s-a referit la rolul zonelor montane, chiar dacă mai trebuie făcute unele completări și voi face asta prin amendamente. Cred că trebuie să facem tot ce putem, astfel încât uh, expirarea cotelor să fie un succes nu, și nu numai, ci mai mult de atât să nu se ajungă nicio regiune a Uniunii Europene la probleme mai mari uh, din această cauză. Și aici mă refer tocmai la aceste zone montane, la zonele ultraperiferice. Aici uh, acest lucru va fi o provocare. Și nu ne ajută cu absolut nimic să uh, tot spunem că totul va fi bine, dar să nu facem nimic în acest sens. Trebuie așadar să ne asigurăm că și în viitor, în zonele montane, se va produce lapte și este uh, ceva uh, de care depinde uh, viața celor de acolo, pentru că o pășune, pășune montană nu poate fi folosită pentru altceva decât pentru asta. Dacă vrem așadar ca producția de lapte să rămână acolo, va trebui să punem la bătaie niște fonduri și să prevedem măsuri adecvate. Am spus asta de mai multe ori, putem eventual să stimulăm investițiile producătorilor eventual aici. În orice caz, trebuie să ne asigurăm că în toate statele membre se ajunge la o convergență și în țara din care vin eu, din Italia, Uh, fondurile uh, vin mai degrabă din uh, primul pilon și cei din zonele montane mai puțin, cu toate că lucrurile ar trebui să fie exact invers. Deci trebuie să facem în așa fel încât eliminarea cotelor să fie un succes peste tot și nu numai în anumite zone. Mulțumesc, domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte, dar în rândul meu se mulțumesc domnului raportor Nicholson pentru raportul dumnealui. Dar aș vrea să spun și altceva. Dacă acest raport e interesant, el totuși îmi pare incomplet, pentru că nu dă o viziune clară și strategică a viitorului uh, sectorului lactatelor și trebuie insistat, raportul nu reflectă decât parțial, din punctul meu de vedere, realitatea producției de lapte în Uniunea Europeană și asta luată în diversitatea sa. Vorbim aici de exploatații eh, ca și cum toate s-ar asemăna, în timp ce în realitate știm că eh, lucrurile sunt foarte contrastate. Acest eh, raport crede că sănătatea sectorului laptelui depinde special de piețele internaționale. Ori, astăzi, piața europeană continuă să reprezinte peste 90% um, din uh, sector. Deci, propunerea făcută trebuie completată, cu alte cuvinte. Cred că e necesar să ameliorăm uh, funcția observatorului, armonizând în special datele colectate în ce privește prețul plătit și completat cu date prospective asupra producției, consumului, stocurilor, prețurilor, uh, schimburilor, um, respectiv import-export de lapte și asta la nivel european. Este foarte important să integrăm o urmărire a costurilor de producție, pentru că astfel de informații sunt foarte importante la nivelul Uniunii Europene pentru că există prețuri foarte diferite ale laptelui, respectiv ale, uh, ale prețului de producție mi se pare important, tot la nivelul observatorului, să există o urmărire a piețelor internaționale, așa încât să putem observa tendințele economice și eventual să profităm de oportunitățile de export atunci când e cazul. Ce aș mai sublinia? E nevoie de a, de a avea un sistem de prevenție și unul de alertă precoce cu un pilotaj din partea observatorului. Trebuie să prevedem instrumente de gestiune a crizelor sunt de tipul celor preconizate aici în Parlamentul European în cadrul reformei politicii agricole comune. Politica contractuală la care v-ați referit trebuie, din punctul meu de vedere, să fie și ea perfecționată. Pentru a acționa peste tot în Europa, sigur, integrând industria, dar și sectorul reprezentat de cooperative. Și de ce să nu reflectăm la parteneriatul cu sectorul distribuției. spuneți că uh, modalitățile de sprijin trebuie să fie mai accesibile și pentru zonele dezavantajate. Dar haideți să nu considerăm că aceste zone sunt handicapate în ce privește prețul de colectare a laptelui. Pan poseł Hausling, bardzo proszę. Are cuvântul acum domnul Hausling. Ja, Nicholson hat am Anfang... Domnul Nicholson a spus la început că ne așteaptă o dată istorică. Eu cred că ne, așteptă, ne aflăm în fața unei mari erori istorice. Nu avem niciun instrument, și asta reiese și din acest raport, nu avem niciun instrument care să poată interveni pe piață în așa fel încât să avem un mecanism de criză care să dea vreo șansă um, fermierilor. Chiar și discuția referitoare dacă suntem în criză sau nu ne arată asta. 28 de cenți um, nu este criză. Eu vreau să știu care fermier din Europa poate trăi din 28 de cenți pe litru de lapte? Comisia spune că 35 de cenți este baza pe care lucrăm. Practic, până la urmă, lăsăm un întreg sector să depindă de bani din uh, casa, din trezoreria europeană și depinde să fie ținut în viață. Și cu asta vrem să cucerim lumea? Sunt uh, uimit Acum câțiva ani s-a spus Rusia este piața viitorului, putem uh, exporta Orientul uh, Mijlociu, putem exporta. Și ce a rămas cu marile șanse de pe piețele mondiale? Corea de Sud. Cred că nu la asta se așteaptă um, fermierii din partea noastră și există mecanisme și mi-aș fi dorit, uh, domnule Nicholson, să vă referiți la ele. O supraveghere a pieței, de exemplu, care uh, să poată și acționa pe piață. Ar fi, existat, ar fi existat o posibilitate în acest sens, în a doua abordare. Prețul de intervenție să-l creștem nu este o soluționare a crizei, ci un mecanism de prelungire a crizei și eu cred că vom reveni uh, în anii 70 uh, ai fostului uh, secol și vom vorbi din nou despre restituiri la export și despre subvenții de export și vom reapela, vom apela din nou la instrumente pe care le credeam ale trecutului. Ce spunea domnul Dorfman, sunt de acord. În zonele de munte avem nevoie de această producție. Uh, și nu avem niciun fel de uh, răspuns pentru asta, uh, iar creșterea animalelor va merge în zonele unde sunt porturi și nu unde sunt pășuni. Și nu avem niciun fel de răspuns în acest raport la această problemă. Dziękuję. Teraz poproszę panią poseł Sanre. Jednocześnie chcę wyjaśnić, że przy... Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă explic că atunci când avem uh, rapoarte. Întâi de toate iau cuvântul raportorii din umbră, reprezentând diversele grupuri politice. Înseamnă astfel de ședințe, mm, atunci când sunt prezenți și comisarii, atunci cerem coordonatorilor să vorbească mai întâi. Deci nu întotdeauna coordonatorii au prioritate, pentru că raportorii din umbră sunt cei care uh, au prioritate, Doamna Sandra, acum. Eh, cred că... Mulțumesc, spune doamna Sandra. Eu cred că în acest raport lipsește ceva, lipsește istoria, lipsește contextul istoric. 2008 se anunță din partea Comisiei uh, o aterizare lină. 2009 începe de reglementarea. 2009 vine criza, criza uh, foarte profundă. Un grup important de producători care sunt recalcitranți față de abandonarea regulamentului, uh, începe o adevărată luptă și se mobilizează. Există uh, câmpuri care sunt stropite cu lapte peste tot în Europa, începând cu Belgia până în țara mea, până în Galicia, și care subliniază criza gravă care începe să afecteze întregul sector al lactatelor. Ajungem un grup de înalt nivel se constituie din partea Comisiei pentru a găsi soluții alternative. Eu însă am participat la anumitele, anumite ședințe ale acestui grup de înalt nivel reprezentând tocmai o parte din acești producători și producătoare care erau uh, nemulțumiți de reglementare, care nu erau convinși de aterizarea lină. Grupul de înalt nivel a venit cu pachetul lapte și dacă domnul Nicholson își amintește, la momentul respectiv uh, s-a vorbit despre uh, o piață a viitorului, pentru că asta ar fi însemnat că producătorii de lapte ar trebui să fie supuși pur și simplu unei specule foarte dure și s-a ales o altă posibilitate, dar uh, nu ajungem la niciun rezultat. Pe 31 martie, final al politicii publice în materie de uh, lapte, sfârșitul cotelor, sfârșitul mecanismului de reglementare de producție și de piață. Și care este situația? În noiembrie 4,7% sporire de producție, scăderea prețurilor, în diferitele state membre, până chiar la anumite, în anumite state membre cu o scădere de peste 20%. Unde sunt acele pieți visate și așa de promise? Unde se află? În China, unde piața s-a restrâns? Unde e piața rusească? Avem embargo piața s-a redus și ni se spune în continuare că viitorul arată bine și se află la nivel de acorduri comerciale și piețe de viitor. Mie mi se pare foarte gras că acum, având în vedere contextul istoric pe care îl avem în urma noastră, continuăm să vorbim uh, de altceva. Trebuie să vorbim de eșec, eșec al pachetului de lapte, eșec al uh, succesului pe care ne-l anunțați pe viitor. Avem nevoie de instrumente care să gestioneze piața, avem nevoie de garanții garanții pentru prețurile de origine și să nu facem în așa fel încât acestea să depindă de volatilitatea prețurilor la nivel internațional. Eu cred că acum trebuie să începem cu asta. Dacă nu facem acest lucru, atunci pur și simplu ne dăm cu capul de zid. Pan poseł Branen, bardzo proszę. Mulțumesc, are cuvântul domnul Branen. Mulțumesc, domnule președinte. E un raport foarte bun din partea domnului Nicholson, colegul meu din Regatul Unit. Și, sincer, sunt de acord cu absolut tot. Acum, aș mai sugera două adăugiri. Una ar fi să ne referim ceva mai mult la consumator, rolul acestuia și aș face o paralelă aici cu uh, mișcarea pentru produse fair trade de acum 15-20 de ani, dacă vă amintiți în momentul în care s-a încurajat importul de produse uh, produse în mod corect, în mod etic, din țările în curs de dezvoltare. Și acum observăm că acesta a dat roade pozitive. Acum, e clar că consumatorii sunt gata să plătească un preț corect, chiar dacă acest lucru ar însemna că ar plăti mai mult și cred că acum trebuie să convingem consumatorii europeni să con- prin care fac cumpărături la supermarketuri că vor plăti un preț mai, mai mare, dar acest lucru va fi în beneficiul producătorilor noștri. Poate ar fi bine să facem această paralelă și poate că n-ar trebui să lăsăm deoparte răspunderea noastră ca și politicieni să vorbim despre asta și să uh, vorbim despre uh, posibilitățile care există pentru producători. Cel mai bune supermarketuri ascultă ceea ce le spun consumatorii, clienții și se adaptează și cred că putem să exploatăm această relație în așa fel încât uh, să uh, introducem această idee. Acum, da, dacă sunt consumatori care nu și pot permite să plătească un preț mai mare, foarte bine, dar sunt unii care sunt în măsură să plătească un preț corect. Și ar mai trebui să ne referim și la acele inițiative care se referă la lanțul de aprovizionare. Și există deja inițiative în acest sens pentru a încuraja pe producători să discute cu reprezentanții lanțului de uh, uh, uh aprovizionare Uh, de multe ori, producătorii sunt oarecum, se plasează oarecum în afara acestei dezbateri și ar trebui să fie implicați, să discute cu cei care se ocupă de transport, de aprovizionare, cu supermarketurile, care vocea lor să fie auzită și să poată contribui în mod activ la acest lanț de aprovizionare. Mulțumesc foarte mult. Și acum domnul De Castro. Ora, uh, muito rapidamente, devo dizer que nós somos contra. mais, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să vă spun că suntem la finalul uh, cotelor de lapte, spune domnul Carti. Partição de capacidade produtivă garantiam também E vorba despre capacitățile noastre de producție. Trebuie să garantăm niște drepturi uh, Uh, pentru producătorii din statele membre și trebuie să garantăm niște drepturi și pentru statele membre care trebuie să aibă oarecare suveranitate alimentară, însă în același timp trebuie să menținem și dezvoltarea rurală. Acum, în ceea ce privește cotele, încă de la bun început s-a spus că avem un prag de 10% peste nevoi. Deci, cotele din 84 depășeau deja nevoile Uniunii Europene de atunci și, în mod obiectiv, uh, trebuia să exportăm, ceea ce explică gradul de volatilitate. Și s-a instaurat un mecanism pentru aterizare lină care a întărit de altfel și dependența față de exporturi. Și asta dovedește că în anumite state membre producția a fost întărită, dar în detrimentul altor state membre. S-au uh, întărit de asemenea și inegalitățile în domeniul producției și s-a dus chiar la o deșertificare a anumitor regiuni în Europa. Asta doar în numele exporturilor, pe spuza exporturilor, de dragul lor. Noi în Portugalia avem o organizație uh, foarte mare, o cooperativă care domină toată piața și în ciuda acestui fapt, uh, producătorii în continuare au de suferit din cauza conjuncturilor internaționale și nu sunt în măsură să își garanteze rentabilitatea propriilor lor exploatări agricole. Mulțumesc, are cuvântul domnul Belder. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Nicholson pentru abordarea sa echilibrată în raport. Agricultorii noștri sunt uh, în mod clar foarte pricepuți să facă produse de calitate și sunt convins că agricultorii europeni au o contribuție foarte utilă iar cotele de lapte trebuie să dispară și asta cu începerea de la 1 aprilie. Însă volatilitatea ne paște de aceea cred eu că trebuie să uh, uh, își întărească pozițiile lor pe piață. Iar domnul raportor spune acest lucru. E nevoie de propuneri foarte bune în acest sens și asta va reprezenta cheia succesului pe viitor. Pan poseł Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de eh, eh, mais, are cuvântul doamna Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă adresez colegului Nicholson și să-i mulțumesc pentru munca depusă și mai ales pentru faptul că a preluat niște aspecte specifice legate de regiunile ultraperifice, rolul social, amenajarea teritoriului, dinam dinamica economică, importanța acestui sector pentru regiunile ultraperiferice. Acest raport are totuși un aer resemnat, prea puțin ambițios. E ca și cum am renunțat la luptă. Și eu m-aș întoarce la reglementarea întregului lanț alimentar. Dacă vă amintiți, am discutat despre zonele ultraperiferice. Aici, noi în Ansore avem o adevărată bătălie cu industria și cu cei care se ocupă de distribuție. Și trebuie neapărat să avem o reglementare a întregului lanț alimentar. Nu putem să lăsăm piața să funcționeze așa de capul ei. Apoi, în ceea ce privește observatorul pentru lapte, știm bine că unele lucruri au funcționat, altele nu. Știm, unele uh, lucruri au fost uh, uh, dereglementate și am spus asta de altfel și domnului comisar. De aceea cred eu că a venit momentul acum să avem mai întâi o definiție clară. Ce înseamnă o situație de criză? Care sunt indicatorii ce ne permit să măsurăm că e sau nu o situație de criză, în așa fel încât ulterior să putem interveni pentru a proteja producătorul de îndată ce apar primele semnale, primele semne de criză pe piață. Acum, în ceea ce privește inițiativele pe care trebuie să le luăm, trebuie să insistăm asupra valorificării acestor produse. Uh, în acest domeniu inițiative există. Există pachetul de promovare a acestor produse din partea Uniunii Europene, deci trebuie să folosim instrumentele existente, dar în același timp e nevoie și de o altă abordare. Ar trebui să cerem ca uh, regimul de distribuție de lapte și fructe în școală să fie menținut, pentru că acest lucru este foarte important. Avem în continuare probleme cu asta cu Consiliul, iar Comisia prevede să retragă acest document care deocamdată este în discuție. Deci, cred eu că dincolo de aceste aspecte trebuie să continuăm și să luptăm și să nu ne resemnăm și să ne aplecăm asupra regulamentului, să vedem cum funcționează piața și să vedem cum anume întregul pachet va putea funcționa pe viitor. Am pus Ačiū pirmininkė, tikrai manau, kad <clears throat> labai svarbus ir reikalingas pranešimas. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de părere că, într-adevăr, acest raport este foarte, foarte important și trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acest raport vine și cu rezultatele scontate. Pentru că fermierii așteaptă asta din partea noastră, au așteptări mari. Și în anumite state membre situația este foarte complicată, e foarte volatilă și trebuie să intervenim. Și sunt multe motive pentru această situație, de fapt. Situația piețelor în general. Acum șase luni de zile Comisia a spus că ne va da 62 de milioane pentru producători, în așa fel încât să poată prospecta noi piețe. Dar nu sunt neapărat sigur că s-au și găsit acele piețe prospectate, de prospectat. Așa că trebuie să mai vedem. În al doilea rând, cotele de lapte vor dispare și cred că asta e o veste mai degrabă bună, nu? Și s-au spus multe Uh, despre observatorul de lapte și cred că ar putea să reprezinte pe viitor un mecanism nou care să ne ajute, să ne permită să reglementăm felul în care se dezvoltă piața. Dar doar dacă vorbim despre asta, nu cred că e suficient. Trebuie să indicăm în mod clar și concis, concret, cum anume întregul mecanism va funcționa. În acele țări în care există o producție foarte mică și câteva organizații de producători, uh, Uh, asta poate că există din cauza unui uh, evantai întreg de motive și uh, noi trebuie să putem sprijini producătorii, trebuie să îi putem convinge să se organizeze, să se grupeze în organizații. Este foarte important în momentul în care aceștia discută cu procesatorii. Și în anumite state membre sunt două, două trei organizații uh, care discută cu întregul lanț de distribuție și uh, vedem că piața în momentul de față este foarte joasă. Așa că noi trebuie să ne gândim, să analizăm în mod prudent întreaga situație și să vedem care ar putea fi eventualele scheme de asigurări ce ar putea interveni. Avem nevoie de aceste noi mecanisme, dar în mod prudent. Cu e, pan Buda, Mulțumesc, care cuvântul, domnul Buda. Foarte mult la chestiuni legate de ceea ce înseamnă acest raport. Evident, este un raport foarte bun și um, este important că avem aceste discuții la nivelul Comisiei legat de problema laptelui. Um, este important ca la nivelul Comisiei să existe preocupări în ceea ce înseamnă găsirea unor mecanisme de um, ajutorare a fermierilor și aș vrea să subliniez faptul că nu doar eliminarea cotelor pot să poate ucide anumite uh, zone ale fermierilor sau anumite zone, să spun așa, ale Uniunii Europene în care sunt uh, ferme de vaci de lapte, ci sunt și alte aspecte care generează dificultăți pentru fermieri. Și aici aș vrea să supun atenție un fenomen care se manifestă uh, mai ales în România, dar cu siguranță sunt și alte state care au parte de acest fenomen. Plecăm de la ceea ce înseamnă embargoul cu Rusia. Piața din Uniunea Europeană s-a reașezat pentru că era normal să facă acest, acest lucru. Ehm, astfel avem țări care au avut contracte directe cu Rusia, au fost despăgubite într-o oarecare măsură ehm, sau au primit compensații de la Comisia Europeană pentru aceste ehm, pierderi suferite, însă produsele pe care aceștia le-au avut au invadat alte piețe. Iar în România, dacă până mai ieri se vindea un kilogram de brânză cu 4 euro, astăzi piața este invadată cu brânză care se vinde la 1 euro. Practic, fermierii români și procesatorii nu au posibilitatea de a face față acestor prețuri uh, de dumping, aș spune eu, și de aceea cred că Comisia trebuie să gândească un mecanism să vină în ajutorarea acestor fermieri, pentru că astăzi, când discutăm noi aceste lucruri, se întâmplă aceste, uh, aceste fenomene în România și, repet, și în alte state. Fermierii sunt obligați și nevoiți să-și vândă animalele uh, și, practic, avem de-a face cu un faliment răsunător în această zonă. Și nu este vorba doar de lapte, este vorba și de alte produse. De aceea cred că uh, este foarte important să găsim piețe alternative. Sunt unul dintre cei care a subliniat necesitatea de a uh, grăbi negocierea cu ceea ce înseamnă acest uh, parteneriat cu Statele Unite, chiar dacă unii au rezerve. Câtă vreme suntem foarte atenți la ceea ce înseamnă uh, infrarea criteriilor de, de origine, atâta vreme cât punem tot ceea ce înseamnă siguranța alimentară, trebuie să lăsăm până la urmă consumatorul să decidă de unde vrea să mănânce sau nu um, produse. De aceea cred că uh, Comisia mai departe trebuie să fie, așa cum am spus, preocupată de găsirea unor mecanisme de ajutorare a fermierilor în dificultate. Mulțumesc. Pani poseł Kalniete. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Calniete. Thank you, um, uh, dear, uh, uh dear James. Mulțumesc. Dragă James, aș dori să te felicit pentru această rezoluție. În ultimele luni, din nou, am văzut cât de vulnerabili sunt uh, fermierii europeni uh, din cauza crizei pieței. Situația în țările baltice este în continuare critică din cauza embargoului uh, rus. Domnul Heusling vorbea despre 28 de cenți. Știți care este prețul de la, uh, pentru un litru de lapte în Letonia? 22 de cenți. Este cel mai scăzut preț din întreaga Uniune Europeană. De asemenea, am văzut că și dacă Comisia a acționat pentru a îmbunătăți situația, măsurile existente, cum ar fi intervenția publică și ajutorul la depozitare, nu sunt instrumente potrivite pentru a aborda schimbările drastice de pe piață. În viitor, trebuie să ne asigurăm că avem un răspuns mai cintit uh, și măsuri în acest sens. Prețurile de intervenție trebuie să fie adecvate și să reflecte pre, pre, prețul, costurile de producție observatorul um, laptelui va juca un rol important pentru a asigura furnizarea de informații corecte și la timp tuturor. Este un instrument care trebuie să fie dezvoltat de către Comisie și de către statele membre pentru că va juca un rol esențial în analiza datelor pieței. Știți că fac parte și din AFET și sunt diplomat de profesie. Și doresc să confirm faptul că este cât se poate de important să nu depindem de o singură piață. Comisia Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a diversifica piețele. The report. Domnul Agniu. Raportul vorbește despre sprijin cuplat uh, în domeniul lactatelor și pentru zonele uh, ultraperiferice. Mie mi se pare bun pentru carne, de exemplu, dar uh, pentru lapte, unde este nevoie de un camion care să vină pe drumuri uh, mai proaste și greu accesibile pentru a lua câțiva litri de lapte, nu cred că acesta este răspunsul. Ras raportul vorbește despre stabilirea prețurilor și cred că asta înseamnă că se va interveni și în viitor. Mi se pare o idee bună Um, acest, și că se vor folosi contracte de tip futures. Când acestea sunt folosite, până la urmă se ajunge la un uh, preț rezonabil. Însă Uniunea Europeană dorește să, uh, se, să intervină prin acest MIFID, cred, că, cred că îi spune. Uh, acest sistem însă nu este greșit, pur și simplu ne ajute. E bine, în ceea ce privește prețul de intervenție, în momentul în care acesta se apropie de uh, ceva care este cât de cât suficient producătorului, uh, va fi văzut ca o intervenție uh, pe piață. Ceea ce îmi doresc eu, și asta cer în, în țara mea, este să putem interveni la nivelul concurenței. Așadar, încât să, se, să ca consumatorul să poată vedea întreg lanțul eu uh, am vorbit cu un producător de lapte um, care ne povestea despre un contract pe care l-a făcut cu, o, uh, cu un producător de ciocolată și a îndrăznit să spună numele acestui producător de ciocolată și un deputat socialist s-a dus și l-a întrerupt uh, într-un mod foarte nepoliticos el povestea cum pur și simplu a avut un contract de bună calitate cu un cumpărător pe termen lung, dar a fost considerat sfârșitul lumii pentru că a numit acest uh, producător de ciocolată. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Dodd. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață am ascultat, l-am ascultat pe comisar cu foarte mare atenție și am fost uimită și îngrijorată de viziunea lui foarte pozitivă a pieței laptelui. El de mai mult timp spune că nu există o criză în sector, însă dați-mi voie să vă prezint realitatea din circumscripția mea, Irlanda de Nord, o realitate pe care colegul meu, Jim, care a scris aportul, o cunoaște foarte bine fermierii la ora actuală primesc prețuri sub costul de producție și în ultimul an prețul nu a făcut decât să scape. Săptămâna trecută licitația la nivel mondial în ceea ce privește laptele a avut prețuri mai mici cu 8%. Nu cred că înțelegem impactul pe termen scurt sau lung al eliminării cotelor. În aprilie, fermierii din Irlanda de Nord vor avea de-a face cu această eliminare a cotelor. În plus, vremea se va îmbunătăți, ceea ce va duce la creșterea producției de lapte. Iar în contextul Irlandei de Nord avem de asemenea provocarea de a uh, face comerț cu o valută puternică pe piețele mondiale. Cel mai mare procesator de brânză așa a exprimat îngrijorarea față de tocmai acest subiect. Nu am nici o îndoială că comisarul are dreptate. Există perspective foarte bune pe termen lung pentru industria lactatelor, însă cred că trebuie să ne concentrăm pe volatilitatea pe termen scurt, ce va urma în, după eliminarea cotelor. Și avem nevoie de măsuri pentru a ajuta industria să se adapteze o mai, bun, o mai mare concentrare asupra pieței este necesară, dar asta nu înseamnă că fermierii trebuie să facă față pieței singuri. Avem câteva măsuri la dispoziție, dar cred că, unele pre că prețurile de intervenție mai realiste sunt câte poate de necesare. Nu în ultimul rând, trebuie să vorbim despre problema reală aici, anume echitatea de-a lungul lanțului de aprovizionare. Avem nevoie de transparență și echitate aici. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru ideea de a căuta noi piețe. Mi se pare ceva cât se poate de necesar. Și mulțumesc și colegului Jim Nicholson pentru raport. Mulțumesc. Doamna Petir. Colegii Nicholson na ovom uh, izvješću. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului coleg Nicholson pentru acest raport. Eu aș dori ca Uniunea Europeană în materie de produse lactate să fie mult mai solidă, pentru că un sector foarte amenințat. Din toată agricultura, acesta e cel mai fragil. Eu știu foarte bine situația din țara mea, din Croația, și producătorii agricoli care au aceste produse agricole, într-un fel sau altul, se află într-o situație de sclavie, pur și simplu pentru că cei care cumpără produsele lor pot să schimbe prețurile, pot să le impună alte condiții, pot să modifice și să anuleze contracte când dau ei chef, ceea ce nu e neapărat pozitiv. Și am ascultat ce au spus colegii și e clar că aceste probleme există și în alte țări. De aceea cred eu că ar fi foarte important să putem să contăm pe un preț minim 22 de cent centime, cent, cenți în uh, uh, Letonia. Uh, sunt chiar țări în care s-a vândut la 20 de cenți litru de lapte. De aceea, producătorii de lapte nu își pot permite acest lucru. Nu pot să, să, să supraviețuiască, pentru că nici măcar nu își pot rambursa creditele pe care le-au contractat pentru a putea echipa fermelele lor și pentru a garanta calitatea. Așa că nici măcar nu mai au de unde să-și trimită copiii la școală din banii aceștia. De aceea, cred eu că trebuie să găsim uh, și niște clarificări în ceea ce privește contractele și clauzele contractuale. Se spune că din partea Comisiei că e vorba de contracte minime de cel puțin șase luni. Dar nu e adevărat, pentru că eu am discutat cu reprezentanți din sector din țara mea și mi s-a spus că intermediarii, când vor ei, anulează aceste contracte. Și vedem că în momentul în care își doresc când producătorii își prime, doresc să schimbe intermediarul, nu reușesc să pună mâna pe acele contracte uh, și să le anuleze. Uh, observăm de asemenea că felul în care se controlează calitatea laptelui e ceva foarte diferit în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Și de aceea, în momentul în care discutăm despre importuri, trebuie să analizăm situația foarte îndeaproape, pentru că există niște practici neloiale și trebuie să le punem punct acestora. Uh, merci. Um, uh, I'd like to uh, welcome uh, the report by my uh, fellow Irishman and uh, fellow... Uh, Domnul Flanagan, salut raportul uh, conaționalului meu și îl felicit pentru el. Trebuie să încercăm să controlăm lucrurile pe care le putem controla și nu să încercăm să controlăm lucrurile pe care nu le putem controla. Știu că în Republica Irlanda avem aceste probleme referitoare la preț, care ne creează mari uh, dificultăți. Însă există zone pe care nu ne concentrăm, cum ar fi uh, apa, uh, colectarea de apă. Știu mulți fermieri care primesc apa direct de la uh, corporație și plătesc scump. M-am referit mai devreme de digestia anaerobă, mă refer din nou la asta. Avem Uh, suficiente furaje pentru astfel de uh, și avem uh, suficientă materie pentru uh, a face digestia anaerobă și a produce gaze, dar ce facem? Uh, împrăștiem aceste uh, deșeuri pe uh, câmpuri și poluăm apa cu ele. Așadar, aș vrea să-l felicit și pe domnul Brannan, care mi-a furat ideea de comerț echitabil. De fiecare dată când mă duc la magazin, vreau să dau un dau un preț, uh, pentru cel, uh, un preț echitabil pentru cel care îmi produce ceaiul. Iar oamenii, dacă ar ști cine primește o marjă echitabilă pentru lapte, ar plăti. Apoi, în ceea ce privește prețul de intervenție, cred că ar trebui să fie la nivelul producției, 30 plus centime, și să se adapteze când uh, prețul laptelui scade. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc lui Jim Nicholson pentru acest raport. El a făcut în limita posibilităților tot ce se putea face. Nu, e, nu se poate uh, face un raport care să rezolve toate problemele tuturor producătorilor lapte din uh, Europa. Am intervenit mai târziu tocmai pentru că vreau să-i ascult pe ceilalți. Avem un sistem de cote acum și um, când îi ascult pe ceilalți îmi dau seama că cotele nu au rezolvat aceste probleme. Pot să vă spun că um, cu vârsta mea, de la bun început am acompaniat această cotă. Eu chiar am fost producător de lapte, mai degrabă cota m-a acompaniat pe mine. Au existat multe nedreptăți atunci. au fost uh, planificate 250 de, 250.000 uh, de litri de lapte, a trebuit să scăpăm de 50.000 de litri. Și asta ne-a dăunat foarte mult. În orice caz, lucrurile n-au fost drepte de la început. Un, un lucru este clar, cotele nu au împiedicat nici comerțul structural. În 1984, în aprilie, am avut 386.000 de producători uh, de lapte și anul trecut erau numai aproximativ 80 de mii. Deci au existat, au existat aceste schimbări structurale. Timp de decenii eu am sprijinit cotele de lapte, dar nu le mai sprijin fermierii care au produs, au plătit miliarde pentru a cumpăra cote celor care au uh, încetat să producă și avem un și să avem un sistem european care să garanteze că prețurile sunt drepte. Când îl aud pe Herbert Dorfman sau pe uh, cei din zonele montane, păi lor nu le-ar ajunge niciun, uh, uh, nici 60 de cenți pentru litrul de lapte ca să-și acopere costurile. Asta înseamnă că trebuie să găsim alte modele. Dacă sunt date anumite condiții, a vorbit un coleg despre asta, Uh, despre faptul că costurile în zonele montane sunt atât de mari. În uh, cooperativa mea de producție de lapte avem uh, costuri de colectare de 0,7 cenți. Um, iar la nivel, în, în zonele montane, ajunge până la 6-7 cenți. Cotele până acum nu au rezolvat problemele și cred că lucrurile nu se pot înrăutăți cu mult mai mult fără aceste cote. Doamna McGuinness, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Jim, pentru acest raport. Conține tot ce cred eu că ar trebui să fie în acest raport. Bineînțeles, ă, cu siguranță ți-ai dat seama, după ce ai ascultat pe colegi, că statele membre au probleme diferite, unele bazate inclusiv pe situația geopolitică. Însă, în Europa suntem puțin introvertiți și aliniatele 18, 19 și 20 sunt foarte importante referitoare la potențialul de comerț și export în afara Uniunii Europene. Nu putem uh, face față singur unei creșteri uh, a producției. De acestea sunt importante, la fel ca și aliniatul 27. În ceea ce privește lanțul de aprovizionare, vom aborda și acest subiect în avizul pe care îl uh, redactez eu. Aș dori să-i răspund domnului Flanagan și sunt îngrijorată, aș fi îngrijorată față de ceea ce ați spus referitor la fermierii irlandezi, să fie foarte clar de gunoiul de grajd este un fertilizant și când este um, răspândit pe câmpuri în mod corect, este un uh, fertilizant. Ați spus că ne poluează apele. Vă rog să clarificați uh, lucrurile. Îmi permiteți să termin ce am de spus înainte? Cred că este foarte important să clarificăm acest lucru pentru că s-ar da o impresie greșită referitoare la clienții care fac ceea ce trebuie. Să nu uităm că digestia anaerobă mm, își are locul pentru a procesa tot felul de deșeuri. Dziękuję bardzo. Proszę pan poseł Michel Mulțumesc foarte mult. Domnul Danton acum. Merci, monsieur le président. Euh, je voudrais... Mulțumesc, domnule președinte. Salut munca depusă de Jim Nicholson. A doua oară are un raport uh, referitor la lapte, este constant, a încercat să asculte pe toată lumea, Însă, din păcate, sunt prea puține soluții de care dispunem. Vă amintesc că Parlamentul a făcut propuneri, Consiliul s-a opus și, în mod regulat, ducem discuții cu Comisia referitoare la lapte. Cred că ar trebui, domnule președinte, să ducem același tip de discuții și cu Consiliul. Să vă amintesc că prețul de intervenție este fixat exclusiv de Consiliu și Consiliul se mulțumește cu 20 de cenți uh, litrul de lapte în anumite regiuni, trebuie să amintim asta. Nu a fost poziția Parlamentului, am votat împotriva acestui lucru cu o largă majoritate, dar vă amintesc că am fost amenințați cu Curtea Europeană sub interpretarea 43.3. Fiecare trebuie să-și asume responsabilitățile. În plus, la Parlament avem câteva studii în acest domeniu Uh, și poate că putem să mai dăm de lucru unor uh, universitari să se ocupe de un studiu de adaptare la piață. S-a vorbit uh, despre um, despre aceste contracte futures. Mi se pare dificil pentru Um, un produs atât de perisabil cum este laptele. În ceea ce privește observatorul laptele, la, laptelui, um, trebuie să avem putere de reacție. La ultima reuniune, Comisia ne-a vorbit despre termene mult mai scurte. Însă, față de situațiile pe care le avem noi în circumscripțiile noastre, Comisia are întârziere de o lună, jumătate, două față de realitate suntem pe o piață globală, internațională și nu putem să facem față dacă nu avem instrumente în acest sens. Însă, pentru ca Comisia să fie eficientă, statele trebuie să-i furnizeze date în timp real. Tak, ma pan rację, panie pośle, tylko pan dokładnie wie, aveți uh, dreptate, fără îndoială, dar știți prea bine care sunt uh, diferențele între miniștrii diverselor state membre în cadrul Consiliului. Acolo nu există unitate, așa cum noi adesea obținem aici în Parlament. Așa stau lucrurile și știți prea bine. Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc de asemenea domnului raportor pentru acest raport și aș dori să fac câteva sugestii pentru această dezbatere referitor la acest sector. După părerea mea, eu, având în vedere fragilitatea întregului sector, eu cred că pachetul de lapte trebuie să fie voluntar și ar trebui să aibă o aplicare uniformă în toată Uniunea Europeană. Această situație de voluntariat face că în fiecare stat membru există și victime ale acestui pachet uh, al lactatelor și acesta nu a dat rezultate per total în Uniune. Deci, caracterul voluntar, cu siguranță, pentru că s-a făcut așa pentru că nu se putea altfel, dar a reprezentat o slăbiciune a întregului sector. De asemenea, aș dori să spun că ar trebui să adăugăm în raport o propunere să se țină seama de importanța cooperativelor agroalimentare din sector, care reprezintă 60%, 60% din producția de lapte la nivel de Uniune Europeană. E clar că repercusiunile sunt importante și ar trebui să se oglindească în text. De asemenea, ar trebui să îmbunătățim și să aprofundăm rolul a observatorului de lapte pentru că el trebuie să colecteze mai multe, mai multe date, cum ar fi, spre exemplu, marjele comerciale, venitul, nu, nu doar prețurile, pentru că observatorul acesta ar putea să fie și mai util decât până în prezent, în momentul în care ar colecta și alte date decât cele pe care le colectează deocamdată. Bun, acum, trebuie să îmbunătățim uh, situația, Doamn, domnul Donta s-a referit la acest aspect, la faptul că trebuie să sporim prețurile de intervenție, așa cum s-a făcut și în alte sectoare. Știu că e greu, dar nu putem să neglijăm acest lucru și aș dori să mai adaug faptul că, după părerea mea, trebuie să venim cu ceva mai concret la punctul 27 în ceea ce privește practicile comerciale neloiale și să clarificăm faptul că noi, Comisia noastră și întregul Parlament își dorește ca, într-un sfârșit, Comisia Europeană să ia foarte în serios acest aspect și nu să se mulțumească doar de comunicări. Dziękuję. Pan poseł De Castro, Pani Przewodnicząca. Mulțumim. Domnul De Castro, vă rog. Pe scurt, dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să mulțumesc și eu lui Jim Nicholson pentru efortul realizat e a doua oară că se ocupă de lapte și cu pachetul privind laptele nu am obținut rezultate foarte bune pentru sector, dar am introdus totuși instrumente care s-au dovedit eficace în ce privește brânzeturile. Mă gândesc special la programarea producției. E bine, acum suntem într-o situație în care trebuie să reflectăm. Sigur, putem ameliora funcția observatorului S-a spus acest lucru adineauri, dar trebuie să ne gândim și la instrumente care să consolideze această plasă de siguranță până la urmă. Sunt de acord, nu am idei foarte concrete, dar volatilitatea prețurilor trebuie să ne permită să gestionăm oferta. Trebuie găsite mecanisme ce să permită statelor membre, în cazul crizelor, să gestioneze oferta. Aici rezidă întreaga problemă și sper că în viitor, zilele care vin, să găsim și propunerile concrete cu care Jim să îmbogățească textul său începește instrumentele pentru sectorul laptelui. Mulțumim! E bine, am epuizat lista celor înscriși la cuvânt. Însă, doamna Hoimbush și domnul Flanagan au cerut din nou cuvântul. Un minut fiecare, nu mai mult, pentru că e a doua intervenție a dumneavoastră. Noch einmal auf Herrn Dess eingehen. Mulțumesc, aș dori să îi răspund domnului Des. Dacă ați fost mare susținător al cotei și acum nu mai sunteți, trebuie să vă spun că ați fost de fiecare dată de partea greșită. Uh, Eh, eu nu am susținut niciodată această cotă și am trăit-o de la bun început ca, producă, ca fi, lucrând în domeniul laptelui și fiind producător. Cota a fost folosită pentru ca două treimi din întreprinderile producătoare să sisteze producția și nu putem să spunem invers. Să spunem acum, uitându-ne înapoi, bun, renunțăm la tot, eliminăm cotele și mergem înspre liberalizare și mai pierdem iarăși fermieri și avem din nou o schimbare structurală. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului, să vedem ce n-a mers bine cu cotele. Și da, cota, cotele până la urmă au funcționat așa cum au fost planificate. Ideea a fost să se facă această schimbare structurală. Trebuie acum să avem, să creăm instrumente prin care să-i protejăm pe fermieri și să aducem puțină stabilitate pe piață. Un pic de volatilitate putem să suportăm uh, ca producători, dar uh, marile uh, diferențe uh, nu pot fi suportate și trebuie compensate. În ultimii ani nu s-a întâmplat acest lucru. Acum este momentul să creăm instrumente pentru a face față în viitor, nu numai să fugim după piața mondială. Domnul Flanagan. Repet, un singur minut aveți la dispoziție. Știu, mă cam dau seama ce pregătiți, după care Albert, vă rog. Cred că e nefericit uh, ceea ce a spus doamna McGuinness. E o interpretare greșită și deliberată. Știu că bălegarul poate fi utilizat ca fertilizator, dar știu că și nu departe de unde locuiți dumneavoastră, domnul McGuinness, există digestia anaerobă și uh, din Bădegar se scoate un fertilizator procesat, care este mult mai bun, conține nitrați, care poate produce și combustibil. Și în felul acesta uh, fermierii nu mai trebuie să cumpere uh, carburanți. Mi uh, se spune că uh, prețul la combustibil scade și uh, irlandezii trebuie să, să se teamă. Am vești pentru dumneavoastră. Uitați aspectele politice, dați faturi bune fermierilor Gestiunea aerobă este bună și reduce astfel riscul de poluare. Riscul, subliniez, stimată Margaret. Da, eu că... Prețul petrolului poate crește, dar apoi scade din nou. Poate oricând să scadă din nou. Haideți să nu neglijăm acest lucru. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Da, discuțiile devin din ce în ce mai interesante. Doamnă Hoibuș, n-am spus niciodată că am fost mare fan al cotelor, dar în 84 uh, nu existau uh, uh, alternative. Aveam în anul acela prea mult lapte praf, un munte de unt și nu aveam ce face cu ele. Dar aveam și cu, vama, cu sistemul de vamă protecție și nu mai avem asta acest sistem poate funcționa numai dacă avem o protecție externă, dar nu mai avem și nu mai putem impune astfel de protecție politic. De aceea m-am și uh, răzgândit cu anii, pentru că s-au schimbat și condițiile și nu mi se pare nimic greșit. Pe lângă asta, cotele nu pot să compenseze uh, gestiunea calității din partea procesatorilor. Eu uh, sunt și într-o, lucrez și pentru o companie de procesare și uh, pot să vă spun că nu au existat plângeri din partea membrilor și nu suntem la 25-26 de cenți, dar nu pot să le uh, garantez uh, celor care, uh, procesatorilor care nu sunt performanți că vor avea anumite prețuri oricum, statul nu poate să reglementeze totul, pentru că așa ne-am întoarce în comunism și nici sistemul ăsta n-a funcționat prea bine. Tanto poseu iar, tanto poseu iar. Nu iar. Comunismul mai face das richtige stichvot, așa. Da, comunismul, ați ales cuvântul corect. În socialism am avut un preț bun la lapte. Astăzi, ă, dacă am fi calculat, ar fi 90 de cenți pe litru de lapte și totuși, s-a mai, producătorii au mai dat și faliment. Dar eu n-a trebuit uh, să mă răzgândesc. În estul am devenit și noi membri ai UE. Întâi am avut uh, cantități de referință, nu ne-am dorit cote, până la urmă am fost obligați să le impunem. Uh, în regiunea mea nimeni nu are încredere în cote pentru că oricum le distribuim nu e bine. Apoi, în ceea ce privește echitatea, dacă ne gândim la modul în care se distribuie cotele, să ne uităm pe o hartă, apoi să luăm uh, cantitatea de lapte și să vedem cât, poate, cât se poate produce pe hectar. Dacă vrem să fim echitabili în Europa, dacă vrem să spunem că fiecare trebuie să aibă dreptul să producă aceeași cantitate de lapte, atunci Bavaria ar trebui să renunțe la cel puțin o treime din producția sa, pentru că sunt destule regiuni în Europa care produc și au voie să producă mult mai puțin lapte pe hectar decât altele. Deci, din nou, oricum o iei și oricum am redistribuit, am creat noi nedreptăți. Dar sunt de acord că trebuie să găsim un mijloc pentru a le uh, permite uh, producătorilor să uh, gestioneze singur cantitatea de lapte. Și dacă nu facem nimic, acest lucru nu se va întâmpla. Suntem de acord cu asta. Despre morți numai de bine și pă, trebuie să vă spun că cota a murit și trebuie să ne adaptăm la această realitate. Pentru a conchide cumva în marginea acestor schimburi de opinii, eu le spun adesea legătorilor mei că fac parte din Comisia pentru Agricultură în Parlament și că oricare ar fi temele despre care discutăm, dovedim cu toții mult devotament. Asta ne vizează pe toți aici și eu adesea transmit acest mesaj în exterior. Există mulți reprezentanți ai comisiei prezenți în sală, în special directorul competent. Aveți acum timpul să interveniți, dar permiteți-ne să păstrăm câteva minute și pentru domnul Nicholson, care și el trebuie să facă un rezumat, să adreseze felicitări și așa mai departe. Thank you very much. I, I promise that I will be, uh, I will be brief. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi succint. Și aș începe prin a spune că și Comisia salută raportul domnului Nicholson, proiectul de raport, text foarte echilibrat și în bună măsură împărtășim analiza dumnealui a pieței laptelui și susține majoritatea recomandărilor sale. Nu pe toate, dar majoritatea. Sigur, dumnealui are dreptate să spună că după 31 de ani de cote, încetarea uh, lor va interveni deja de săptămâna viitoare. Uh, E practic o revoluție pe piața laptelui, e o schimbare majoră pentru producători. Ce ne place în acest raport e că privește spre viitor, nu se uită la trecut, nu analizează de ce au fost bune sau rele cotele, s-a luat o decizie uh, de a le elimina în 2003 și nu mai este cale uh, de întoarcere. Când discutăm cu producători din statele membre, majoritatea privesc spre viitor și doresc acum să fie în măsură să uh, beneficieze de acest mediu uh, mai liber. Asta nu înseamnă că problemele se vor termina. Și odată în plus sunt de acord cu uh, opiniile domnului Nicholson și cu ale multora dintre dumneavoastră. Am fost cu un domnul comisar Hogan la Consiliu și am avut o dezbatere de două ore și jumătate în ce privește produsele lactate și, într-adevăr, există multe neliniști, multe preocupări în ce privește viitorul, iar Comisia uh, ascultă toate aceste opinii. Există două mari provocări din punctul meu de vedere. Unu, volatilitatea prețurile vor urca, vor coborâ și nimeni nu știe cât de mult și cât de, sau cât de puțin. Ceea ce e un element de noutate pentru producători trebuie să-i ajutăm să răspundă acestei provocări. 2. Ne vom baza tot mai mult uh, pe exporturi pe magazine în exteriorul Uniunii Europene. 10-11% din producție um, trebuie exportată pentru ca piața să fie stabilă. Și aici ne expunem la riscuri. Am văzut ce s-a întâmplat cu Rusia și embargoul. Creșterea producției, da, Însă produse trebuie și vândute, nevoia e stabilă în Uniunea Europeană și atunci singura opțiune devine exportul. Iar acest semnal trebuie să ajungă până la producători. Nu uh, servește la nimic să-ți extinzi producția dacă nu ai certitudinea că poți să o și vinzi. Acum, ce putem face noi? Ce face Uniunea Europeană? Câteva argumente. 1. Pachetul privind laptele a fost creat tocmai pentru a răspunde acestor provocări. Și, la fel ca raportorul, suntem uh, dezamăgiți de uh, gradul de implementare. Poate ești din cauza faptului că nu prea existau probleme de rezolvat, prețurile fiind foarte înalte până ianuarie-februarie anul trecut. Acum însă ar trebui să apară niște stimulente clare pentru ca producătorii să uh, își alieze forțele și să aibă o poziție mai unificată în lanțul de aprovizionare. Și ajung la al doilea argument. Lanțul de aprovizionare, citată mult spre dumneavoastră, uh, e un concept la care ține foarte mult și domnul comisar. Este vital ca poziția producției în larg să fie consolidată și relația între PAC obiectivele PAC, regulile de competitivitate în UE să fie aliniate. Nu e nimic nou aici, însă faptul că intervenția pe piață să se reduce înseamnă că trebuie să reanalizăm lucrurile și să vedem în ce măsură trebuie să mai schimbăm regulile. Observatorul pieței laptelui, OML. E un alt răspuns, a fost creat cu mai puțin de un an în urmă încercăm să ameliorăm acest organism și curând vom putea oferi un set nou de indicatori care sunt ușor de înțeles pe baza analizei pe care am făcut-o spre pieței. În felul acesta, producătorii vor putea vedea încotro se îndreaptă lucrurile, care sunt tendințele, datele colectate vor fi în mâinile statelor membre și mă bucur că domnul Nicholson face un apel la statele membre pentru a livra aceste date. Însă ne permite deja să spunem că uh, prețul în Croația de 34 de cenți și în Letonia doar 20 de cenți. Deci, iată, avem informații actualizate asupra pieței. Apoi, plasa de siguranță. Există posibilitatea pentru comisie să ia măsuri excepționale, ceea ce am și făcut, în special uh, uh, criza uh, în relația cu Rusia. Există mm, modalități de uh, susținere plată. Pentru acest an am primit notificări din partea 18 state membre care își cheltuiesc o parte din buget, în special, în mod specific pentru sectorul laptelor. Uh, vorbim de sute de miliarde de euro. O bună parte a bugetului total de care dispun și acesta se va afecta tocmai în zonele unde e mare nevoie, de uh, regiuni ultraperiferice, respectiv zone montane. Instrumentele de dezvoltare rurală există și acolo, nu am să le mai enumăr, dar ele sunt la dispoziția statelor membre uh, și încuraj, le încurajăm să le folosească bună oară pentru fermierii din zonele montane sau alte tipuri de regiuni ultraperiferice sau altele care ar avea constrângeri naturale. Am să închei cu un ultim argument. Politicile de se referă la calitate, la indicațiile geografice bunoare sau operațiile de origine protejată, mă gândesc la brânzeturile noastre, foarte cunoscute în întreaga lume. Uh, astăzi 228 de tipuri de brânză au primit uh, o astfel de protecție, fie uh, a originii de indicație geografică. Uh, sigur, toate acestea pot fi ameliorate. În fine, doresc să spun că încetarea cotelor e un moment istoric, fără îndoială, noi provocări ne așteaptă, dar și noi posibilități. Asta nu înseamnă însă sfârșitul implicării Uniunii Europene. Nu vreau să credeți că acum asta înseamnă că Comisia Europeană va abandona sectorul laptelui. Stupăm doar o formă de intervenție care nu a, f- nu a avut prea mare succes chiar tot timpul, însă a perdurat în sector. Vă mulțumesc foarte mult! Bardzo dziękuję. To teraz bo miałem nie zabierać. Mulțumim foarte mult. Nu doream să iau cuvântul, dar pentru că ne rămâne timp, am să o fac totuși. Sunt foarte sensibil la cele spuse de domnul Dorfman și de producția de lapte în circunstanțe dificile, zonele montane sau alte zone, fac ca producția la scară mică să fie foarte eficace, cu costuri suplimentare și dacă dorim să păstrăm o prezență umană în astfel de zone, trebuie ca aceste tipuri de exploatații și acești productori să fie ajutați nu ne-au spus că domnul comisar nu evaluează corect amploarea crizei, dar lucrurile sunt foarte diferite în funcție de regiunile pe care le reprezentăm, relația cu alegătorii noștri, în timp ce domnul comisar are o viziune de ansamblu asupra întregii Uniunii Europene, de unde și divergențele de puncte de vedere. Bună oară, țările Baltice, Finlanda, situația e diferită acolo. Iar criza nu are aceleași repercusiuni peste tot. Consecințele sunt diferite și mai intervine și o altă problemă. Nu trebuie să ne temem de a utiliza cuvântul intervenție. Adesea ne temem de acest concept, de acest cuvânt și prefer, am preferat să păstrăm cotele, dar să se numească altfel. Însă trebuie știut că pe piața laptelui, producția laptelui e deosebit de fragilă. E vorba de uh, animale vii, de unde caracterul fragil. Domnule Nicolson, aveți ultimul cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte mă veți ierta dacă nu mulțumesc personal fiecăruia dintre cei care s-au implicat o vreme atât de, de lungată în acest dosar, dar ă, profit să fac o, o mulțumire colectivă pentru toți cei care au contribuit. Sigur, toți ne dorim să ajutăm sectorul ă, laptelui să facă pași înspre viitor. Textul meu eh, inițial s-a lungit cu o treime după discuțiile noastre. A trebuit să eliminăm apoi eh, lucruri. Sigur, e mai ușor să adaugi decât să elimini într-un text, dar doresc să mulțumesc tuturor pentru o dezbatere excelentă și sper cu sinceritate că nici domnul comisar nu abandonează sectorul laptelui. Sper că reprezentantul comisiei uh, a fost sincer. Dacă dorim să mergem mai departe, trebuie să continuăm să susținem sectorul, să construim acest viitor. S-au spus multe despre volatilitate și ultimii vorbitori s-au referit tocmai la acest lucru, dar toate sectoarele din industria agricolă uh, creșterea porcilor, a oilor, toate s-au confruntat cu uh, astfel de probleme. Doar în anii din urmă uh, a trebuit să avem de-a face cu astfel de volatilitate și sectorul laptelui. Uh, deci e uh, misiune mai generală aceea de a aborda volatilitatea. Mă, burcă, mă bucur că toată lumea a preluat ideea observatorului faptul că nouă din statele membre nu au oferit statistici E absolut rușinos, indiferent de scuzele pe care le-ar invoca aceste state. Am să analizez raportul comisiei și să vedem dacă uh, informațiile oferite nu sunt uh, adecvate, cum putem ameliora lucrurile, cum putem eventual acționa statele membre, cum putem face ca lucrurile să fie mai pozitive. Încă câteva elemente importante pentru noi. Domnul Dorfman e un expert, am vizitat regiunea dumnealui și uh, zonele ultraperiferice, uh, zonele dezavantajate, uh, sigur, se confruntă cu probleme specifice. M-am deplasat adesea în astfel de regiuni. Și cu aceste cote exista pericol ca astfel de zone să nu poată supraviețui producând lapte decât dacă statele naționale și Uniunea Europeană folosesc pilonul 2 pentru a uh, face posibil un viitor pentru astfel de zone. Nu analizez doar nivelul global, nu cred că putem uh, oferi o soluție care să-i salveze pe toți, dar trebuie să ne ridicăm în picioare și să spunem că pot interveni distorsiunile pieței unice. Și dacă noi trebuie să privim problema de ansamblu și să uh, o abordăm în cadrul amendamentelor noastre. Am notat cele spuse despre uh, vânzarea cu amănuntul și uh, giganții din sector. Am avut un astfel de alinea, dar a trebuit să-l scot din text, pentru că, doamnelor și domnilor, dragi colegi, mă uit la doamna care va face raportul despre această temă și e o treabă pentru o altă zi, pentru un alt raport. Am să las pe doamna McGinney să se ocupe cu acest comerț cu amănuntul. Sigur, nu putem trata problema în termen de agricultură până nu vom trata problema la nivelul consumatorilor și al vânzătorilor cu amănuntul. Cum văd eu lucrurile? Când mă duc la supermarket și cumpăr 2 litri pentru uh, 2 lire, mă gândesc că ceva e greșit cât efort intră în producția acelor 2 litri de lapte. Și ce trebuie să facă uh, un supermarket pentru a-și atrage cumpărătorii? Ar fi multe, multe încă cele pe care aș putea să le spun. Și m-aș adresa domnului Flanagan, când vorbește despre digestia anaerobă. De două ori a invocat azi. Hai în Irlanda de am să uh, îți uh, fac niște cadouri. Am mult mai multe plângeri de la fermierii care îmi spun că uh, inserează um, iarba în uh, acest proces în instalațiile de care tu vorbești, dar nu e neapărat uh, uh punctul decisiv în această dezbatere. În 1984 era reprezentant în Camera Comunelor. Cred că mai am două domnule președinte, nu? Și în Irlanda de Nord, care atunci era o foarte mică, era înainte să intrăm în Uniunea Europeană. Sigur, eram în Europa în 94, da, eram acolo, încurc lucrurile, dar, oricum, ce încerc să spun este că în Irlanda de Nord, la vremea aia, aveam un număr limitat de producători, dar știi, știi cât, cât avem astăzi? Abia 3.000. Deci cotele nu au protejat fermierii din potrivă. Gândiți-vă, cum îi vom proteja pe cei care mai rămân astăzi? În ce fel fermierii își vor continua treaba în viitor? Mă adresez acum comisiei, aștept cu mare interes uh, schimburile noastre. Am să fac tot ce pot pentru a obține amendamente de compromis, voi lucra cu raportorii din umbră. Însă îmi doresc idei pozitive pentru ca și Comisia Europeană să le preia. Nu încerc să produc idei uh, care sunt bune sau rele în sine, ci idei, idei care să poată fi folosite drept bază pentru un sector al laptelui solid în viitor. Nu urmăm, urmărim să vânăm ca verzi pe pereți. Domnule președinte, Ați fost extrem de generos astăzi cu mine și vă mulțumesc. Le mulțumesc tuturor pentru o dezbatere excelentă și aștept cu mare interes amendamentele, n-am nicio mică îndoială că vei primi multe amendamente și sunt gata să lucrez cu toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, încă o dată mulțumesc tuturor, felicitări! Așteptăm amendamentele până pe 30 martie la prânz. Domnul Dol spusese că va trimite o casetă de șampanie domnului Nicholson. Nu uitați acest lucru, am avut uh, trei sesiuni de lucru foarte productive, este excelent. Ultimul punct, aprobarea recomandărilor formulate de coordonatorii Comisiei Agri. Ați primit cu toți aceste informații, reuniunea coordonatorilor a avut loc ieri, la sfârșitul zilei, și Informațiile pertinente v-au fost transmise deja ieri la orele 20. Dacă nu aveți observații, înseamnă că adoptăm aceste uh, recomandări. Vă mulțumesc tuturor participanților la această ședință. Bună seara tuturor și vă doresc sărbători fericite de Paște, pentru că e ultima noastră ședință înainte de vacanța de Paște. Felicitări încă o dată, domnule Nicholson. Dziękujemy tłumaczom.